meine Damen und Herren. Doamnelor și domnilor, îmi face plăcere să vă salut, inclusiv pe domnul Salafranca. Începem programul nostru cu punctele de 9 și 10 de pe ordinea de zi. Mai întâi, vom primi o prezentare a studiului cu privire la un partenerat transatlantic legit. Da. Vă rog, aveți cuvântul. Domnul profesor Eric Jones este cel care a condus uh, studiul cu privire la un parteneriat transatlantic lărgit și mecanismele uh, necesare acestuia. Este o temă interesantă și este uh, o temă care, după ultimul discurs al președintelui Obama uh, și reacțiile la acest discurs, uh, capătă noi valențe. În același timp, colegul nostru, Milian Mon, ne va prezenta un document de lucru cu poziția lui pe aceeași temă. Eu aș propune de aceea să discutăm împreună cele două subiecte. Mai întâi o prezentare din partea uh, domnului profesor Jones, apoi o scurtă prezentare din partea domnului Milan Mon și după aceea să trecem la discuții libere. Domnule profesor Jones, aveți cuvântul. Thank you very much. I uh, had a long conversation. Mulțumesc. Uh, am avut o conversație lungă cu o colegă eh, înainte de a veni aici eh, și eh, asta pentru că știu că interpreții au o problemă cu accentul meu texan, dar voi încerca totuși să fiu cât se poate de clar și succint. Bună dimineața și Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o de a lua cuvântul în fața dumneavoastră. Este un privilegiu și o onoare să vă prezint uh, uh, rezultatele echipei mele de studiu aici în Parlamentul European. Colegii mei sunt uh, erudiți membri ai unor colegii academice importante din partea cealaltă a Atlanticului. Uh, am beneficiat uh, mult din partea uh, colegilor dumneavoastră din această comisie um, și dacă îmi permiteți, în timpul scurt care mi-a fost alocat, vreau să vă prezint sumarul rezultatelor studiului nostru. Pe 12 februarie, în discursul său despre starea națiunii, președintele Obama a anunțat intenția sa de a consolida parteneriatul transatlantic atât în plan politic cât și economic. O zi mai târziu s-a întâlnit cu domnul Van Rompuy și cu domnul Barroso și au făcut o declarație comună în ce privește prioritățile economiei transatlantice. Este un obiectiv nobil, cel formulat acolo și nu pot decât să sperăm că cel puțin pe mandatul care a mai rămas, uh, uh, Comisia împreună cu Statele Unite uh, își vor consolida relația de lucru deja puternică, că se vor baza pe ceea ce grupul de lucru comun pe creștere și dezvoltare americano-european a realizat deja și că vor duce aceste obiective mai departe. Există un parteneriat deja între țările din, ă, de o parte și cealaltă a Atlanticului de Nord, dar acest parteneriat nu este încă unul suficient de consolidat, este doar un bloc de, ă, cu componente ă, care cooperează. Progresul real reclamă o ambiții și mai puternice. Dacă vrem să creăm o economie globală uh, sustenabilă care să uh, promoveze democrație, să protejeze drepturile omului. Trebuie să includem mult mai mulți actori în parteneriatul nostru transatlantic și trebuie să ținem cont împreună de consecințele globalizării. Există suficiente șanse uh, de creștere prin integrarea economiilor noastre în același timp uh, integrarea uh, eforturilor noastre pot, uh, poate să combată toate formele de corupție, crimă organizată și încălcarea demnității omului. Prezentarea mea are cinci părți care se plează pe capitolele studiului. Voi începe mai întâi cu relația transatlantică, cu partea economică și de investiții, relația Uh, dintre Statele Unite și partenerii europeni și interacțiunile nord-sud. Am introdus însă și o nouă dimensiune sud-sud care implică uh, Africa, China și India. De asemenea, voi vorbi despre probleme și posibilități de convergență politică uh, în domeniul economic, social și al demnității umane. Apoi voi arăta cum se poate organiza o astfel de Uh, cooperare și în încheiere voi formula unele recomandări specifice. Grupul de lucru de la nivel înalt UE-SUA uh, a arătat deja că Statele Unite și Uniunea Europeană produc circa 50% din PIB-ul uh, lumii și 30% din comerțul global. Însă această relație se schimbă foarte dinamic. Cu un deceniu în urmă, uh, ponderea noastră a fost mai mare. Transformările, sigur, nu sunt uh, uniforme în toate sectoarele. În ce privește producția, aici uh, dezvoltarea relației este mai dinamică decât în ce privește serviciile. Totuși, chiar și o relație economică atât de propună, pro, profundă cum există ea între uh, uh, noi și dumneavoastră, uh, nu poate contracara uh, noile tendințe din sud-sud. Există încă sfere de influență care au rămas active după perioada colonială, colonială și există încă sisteme de preferințe economice țările eh, latinoamericane au o tendință de a comunica pe axa nord-sud cu Statele Unite. Statele africane eh, au o tendință de a coopera mai mult și mai intens cu Uniunea Europeană. Există și uh, unele legături istorice, pentru că francezii, uh, uh olandezii au uh, relații prin uh, prisma fostelor relații coloniale în uh, Caraibe, francezii în uh, Africa și așa mai departe. Acordul de la Cotonou uh, permite păstrarea unor relații privilegiate între Uniunea Re, uh, Europeană și uh, țări din Africa, Caraibe și Pacific. Dar Cotonou uh, se bazează pe derogări de la uh, uh, principiul nediscriminării care a fost formulat de Organizația Mondială a Comerțului. Uniunea Europeană încurajează acordurile de parteneriat bilaterale și regionalismul și a oferit mai multor țări mai puțin dezvoltate acces privilegiat la piețele sale strategia regională împreună cu derogările pentru țările mai puțin dezvoltate, a dus la o uh, cultură a uh, acordurilor bilaterale. Dar acordul de la Cotonou expiră în 2020 și se vorbește chiar de abandonarea acestei noțiuni de țări ACP și se consideră că este mai bine ca aceste țări să nu depindă de istoricul lor colonial și ar trebui să existe uh, noi relații sud-sud între America Latină, Asia și Africa, care este o evoluție promițătoare. Și cu asta trec la cea de-a doua parte a prezentării mele. Uh, Vreau să vorbesc despre penetrarea rapidă a piețelor africane de către eh, piețele emergente din Asia. Acum puțin ani, eh, eh, China oferea 6% din, import, din exporturile către Africa. Între timp, acest procentaj s-a înmulțit. Nici Turcia și nici Brazilia nu sunt departe. Și India se remarcă uh, îndeoseb ca o țară care penetrează puternic uh, piețele africane, în special în sud-estul continentului. Interesul Indiei în uh, zonele din nord și vestul Africa este mai mic. Dar într-un document publicat de Fondul German Marshall putem să presupunem că pe viitor, pe radarul Indiei, zona Atlanticului de Sud va căpăta importanță și mai importantă. Pentru că uh, interesul se manifestă în special în zonele foste coloniale uh, britanice, uh, olandeze și așa mai departe. Și de aceea este important să, pentru India și China să contracareze gravitatea Uh, influenței uh, partenerilor din Nord. Tocmai de aceea se impune un nou parteneriat între Statele Unite, Canada și UE pentru a contracara uh, tendințele dinspre America Latină. Asta ar ușura interacțiunea cu China în mai multe dimensiuni. De asemenea, ar uh, facilita uh, redesenarea relațiilor cu țări precum India într-o manieră proactivă. Trebuie ca acest parteneriat să fie mai mult decât o poziție defensivă comună, dar pentru asta este nevoie de cooperarea tuturor. Și cu asta trec la cea de-a treia parte a prezentării mele, cu privire la posibilitățile de convergență între țările europene, America Latină și America de Nord. Ne interesează trei aspecte în special. Odată, securitatea fizică, ce include teme cât se poate de diverse, de exemplu, pirateria în golful din Guinea, armele convenționale, proliferarea armelor de distrugere în masă și așa mai departe. Nici o parte a comunității transatlantice nu poate să-și permite să, ca aceste amenințări să crească. Pirateria în Golful Guinei a crescut amenințător și uh, implică uh, pierderi majore în ce privește materiile prime din Africa de Vest. Uh, astfel de acte de piraterie se dezvoltă pe fondul unei instabilități uh, politice. Și aceasta este produsă de activitățile grupurilor militare și paramilitare care folosesc, um, uh, între altele, arme convenționale pentru a influența și a împiedica uh, transportul pe cale navală și aeriană. Este un punct important pentru a recontura acest parteneriat pentru că ne dă posibilitatea să, crește, să uh, remodelăm uh, calea de comunicare prin uh, golful din Guinea și ne permite un mai bun control al armelor convenționale și de distrugere în masă. Mai există și contextul de energie. Odată avem producătorii tradițional Venezuela, Ecuador, Mexicul și țări cu noi resurse descoperite, cum sunt Statele Unite și Brazilia este un potențial foarte bun de uh, schimburi economice transatlantice care nu pot fi doar benefice uh, de ambele părți ale Atlanticului, dar care pot genera și o mai mare securitate de aprovizionare cu energie în Europa. Este important să diversificăm investițiile și să uh, îmbunătățim tehnologiile de extracție, să investim în rețele de transport, în special pentru gaze lichefiate sigur că trebuie să Uh, apărăm și mediul atât uh, în uh, plan local, acolo unde se extrag aceste forme de energie, cât și în plan global cu privire la efectul de încălzire a climei. Trebuie să existe o mai mare conștientizare a nevoii de adaptare la mai multă sustenabilitate deocamdată uh, țările din sudul Atlanticului uh, duc o povară uh, inegală și disproporționat de mare în acest sens. Apoi trebuie să ne aplicăm capul și asupra migrației, care este un element central al globalizării, pentru că are un impact asupra comunității transatlantice și pentru că la nivel individual este foarte importantă. În ce privește crima organizată, uh, și trebuie să ne aplicăm și asupra acestea. Dar trebuie să recunoaștem că de o parte și alte a Atlanticului există tipare diferite. În 98 în America Latină se consuma, de partea americană se consumau de patru ori mai multă cocaina decât în Europa. Azi situația este undeva egală de ambele maluri ale Atlanticului. Deci se schimbă și um, tiparele de comportament și de consum dar uh, acest lucru influențează și uh, țările din Caraibe, din Africa, care devin uh, țări de tranzit, țări prin care se spală bani și țări prin care crește foarte mult traficul de ființe umane, de droguri, de organe. Majoritatea victimelor de trafic uh, de ființe umane din Europa sunt de fapt originare din Africa de Nord și Orientul Mijlociu. Iar în America, în Statele Unite, situația este similară, acolo victimele provin în special din America Latină. Există o migrație ilegală semnificativă în, uh, în spațiul transatlantic și trebuie să găsim soluții pentru acesta. În studiul nostru arătăm care sunt uh, Eh, politicile actuale, care sunt eh, demersurile legislative eh, și de altă natură, care sunt punele practici care oferă soluții. Încercăm să găsim soluții pentru a nu mai stimula Uh, lucrătorii să părăsească țara lor în mod ilegal pentru în căutare de lucru. Acum trebuie să vedem cum se pot interconecta toate aceste eforturi, securitate, dezvoltare, de, demnitate umană, prosperitate economică, cum pot ele uh, converge uh, într-o politică generală. Provocarea este să găsim acțiuni comune prin care să extindem acest parteneriat global transatlantic și trebuie să vedem cum putem interacționa de o parte și de alta a Atlanticului. Și cu aceasta ajung la patra parte a prezentării mele. Trebuie să exploatăm uh, tot potențialul din regiunea Latinoamerica, uh, latinoamericană din două motive. Pe de, altă, pe de o parte, Latinoamerica sau America Latină uh, este locul unde se află Brazilia cu potențial și resurse enorme, Uh, și este un partener foarte um, conștient și foarte încrezător atât pentru Europa cât și pentru America de Nord. Totuși, Brazilia nu este acceptat ca un lider, deși calitățile sale de leadership sunt foarte apreciate de vecini și are și o agendă internă cu mari provocări care împiedică să se afirme cu mai multă putere ca vocea Americii Latine cum spunea cineva, leadership regional <clears throat> poate nu este o prioritate pentru politicienii brazilieni care doresc să se afirme acum mai mult ca înainte la nivel mondial. Um, Brazilia nu va refuza să aibă uh, inițiative regionale, ci poate că nu va avea resursele necesare pentru a intermedia toate interesele uh, diferite din America Latină. Un al doilea motiv ar fi de natura instituțională. Uh, sunt multe instituții regionale care se suprapun în America Latină, dar asta nu poate să suplinească absența unui lider și puternic. Le sunt forme uh, valoroase de dialog și interacțiune, dar nu se aseamănă cu Uniunea Europeană în sensul că nu au mecanisme puternice pentru a se asigura că se respectă acordurile colective. În plus, nu prea sunt semne cum că latinoamericanii doresc să-și înzestreze regiunile, uh, mă scuzați, instituțiile regionale cu același nivel de autoritate de care se bucură Uniunea Europeană. E doar o observație, nu o critică. În analiza noastră privim pe scurt care este comunitatea statelor latinoamericane și comunitățile Mercosur, noua Alianța Pacificului, eh, UNASUR eh, și credem că fiecare dintre acestea duce lipsă de capacitate în comparație cu alți actori mari pe scena Atlanticului și această lipsă de capacitate nu este un obstacol de netrecut în calea cooperării. De exemplu, dacă ne gândim la domeniul securității, vedem care este potențialul pentru interacțiune între Atlanticul de Nord și America Latină. Organizațiile din America Latină, OSCE-ul, ar putea să-și împărtășească experiența cu Uniunea Națiunilor Sud-Americane, de exemplu sau să lanseze un dialog cu Organizația Statelor Americane. Noi examinăm și posibilitatea unei mai mari implicări a NATO. Cooperarea economică ar fi mai ușoară, tocmai pentru că major... FMI, Banca Mondială deja uh, cuprind pe mari actori din zonă. Problema nu e capacitate, ci legitimitate aici, mai ales în ce privește Brazilia. Nu trebuie să vedem care sunt motivele de a reforma uh, structurile acestor mari instituții. Este de ajuns să spunem că ele sunt un obstacol uh, în calea extinderii parteneriatului transatlantic dacă nu sunt reformate. Noi avem un plan care ar însemna că reprezentarea din aceste instituții va fi mai echitabilă. Formula precisă însă este mai puțin importantă decât voința politică de a accepta nevoia de schimbare, mai ales în Europa, dar și în Statele Unite. La fel s-ar putea spune și în ce privește ONU. Aici e important uh, Eh, să nu mergem prea departe, însă nevoia de reformă a instituțiilor ONU nu înseamnă că ONU nu are un impact pozitiv asupra Atlanticului de Sud sau Atlanticului în întregime, chiar când eh, instituții multilaterale și organizații interguvernamentale eh, controversate sunt arena acțiunii colective. E vorba de extragerea resurselor naturale, durabilitate de mediu, Uh, rezolvarea conflictelor, soluționarea conflictelor, acestea toate sunt domenii în care ONU se implică în Atlanticul de Sud. Lucru important e să ne bazăm pe ceea ce avem deja la dispoziție și acum ajung la partea finală a prezentării mele. Colegii dumneavoastră de la Secretariatul AFET mi-au cerut să facem și recomandări specifice din analiza noastră, nu doar pentru Parlamentul European, ci și pentru alți actori. Noi am împărțit aceste recomandări în cinci uh, componente strategice. Uh, că orice strategie reprezintă și aspirații, nu doar mm, lucruri reale. Uh, Cuprinde atât instrumente cât și scopuri. În primul rând, E vorba de mărirea capacității. Dacă sunteți de acord cu noi că Latina America, mă scuzați, America Latină nu este la fel de unită ca Europa, uh, America de Nord și Canada, atunci e important să punem accentul pe uh, leadership, și anume Brazilia. Aceasta este alegerea normală, fără surprize. Uniunea Europeană a avut din 2007 un parteneriat strategic cu Brazilia și într-o declarație recentă comună a summitului de afaceri UE-Brazilia se pune accentul pe o mai strânsă cooperare între Uniunea Europeană și Brazilia pentru a crea condițiile în care leadershipul brazilian va fi acceptat și în uh, altă parte în lume. Asta înseamnă mai multe eforturi pentru a construi capacitatea cu organizațiile regionale latinoamericane ca și țările mai mici să-și facă auzit glasul. Ar însemna să încurajăm uh, noi actori în Atlantic, uh, China, India în foruri multilaterale și să subliniem că noul parteneriat transatlantic este un instrument și nu un obiectiv. Aici uh, devin importante celelalte componente strategice. În ce privește securitatea, noi spunem că un parteneriat atlantic mai larg ar însemna că problemele din regiune ar fi rezolvate împreună, mai multă transparență și informația ar uh, circula mai bine, precum și Uh, combaterea mm, spălării de bani, uh, extremismului ar fi mai eficientă. În ce privește durabilitatea, noi spunem că e, mai, e bine să ne punem în comun uh, problemele pentru a promova resursele mai durabile și trebuie să avem o politică bazată pe probe și încurajăm eforturile de cercetare pentru competiție subliniem uh, mm, și pericolul unor consecințe neașteptate. În ce privește egalitatea, noi subliniem dimensiunea umană a migrației și dezvoltării și aici uh, dorim mai mult uh, schimb de informații și mai multă convergență legală, dar ne ocupăm și de stabilitatea instituțiilor politice și importanța unor organizații non-guvernamentale ca agenți ai responsabilității. Ultima componență strategică se ocupă de provocarea parteneriatului în sens larg. Face apel la Uniunea Europeană să creeze condițiile ca toate par- părțile Atlanticului să-și asume responsabilitățile. Administrația Obama se referă la acest lucru uh, atunci când vorbește despre strategia leading from behind, a conduce dintr-o poziție din spate, nu chiar în, în prim plan. Um, sigur că ce se întâmplă în America Latină nu va putea fi uh, la fel 100% cu ce s-a întâmplat în Uniunea Europeană, cu uh, ce a început în Uniunea Europeană în anii 50. Dar uh, experiența europeană ne arată că nu doar cooperarea politică e importantă, ci și educația și cultura. Noi avem o îndelungată experiență a beneficiilor unui atare parteneriat cu Statele Unite și Europa și uh, vă solicităm să consolidați această formă de interacțiune și cu țările din Atlanticul de Sud. Bun, așa ceva nu, un parteneriat de durată nu se construiește într-o singură generație și nu e doar o chestiune de comerț, ci e un proces social mai larg care poate avea nevoie de generații pentru a se dezvolta. Totuși, e, totuși e o miză care merită și timpul și efortul care să îi se consacre. Mulțumesc! Mulțumim, domnule profesor! Domnul Milan Mon. Da, mulțumesc, mulțumesc domnule Jones pentru cuvintele dumneavoastră și pentru studiul dumneavoastră, raportul meu, pentru că dumneavoastră aveți un document de lucru care sintetizează raportul meu și acest document se divide pe două părți, de acord cu mandatul pe care l-am primit. Pe de o parte, relațiile transatlantice sunt așa, așa spuse clasice, adică relațiile eh, dintre Washington și Bruxelles, să spun așa. Și, pe de altă parte, această perspectivă atlantică mai globală și mai extinsă e cea la care s-a referit domnul profesor Jones. Bun, ca să mă leg de ceea ce spunea domnul Jones, în primul rând, mă voi referi mai mult la partea a doua a raportului meu, cea la reperitarea de perspectiva globală. În ultimii ani acest spațiu transatlantic a devenit oarecum la modă. Tot felul de grupuri de reflexie, cum ar fi grupul Marshall, a prezentat o inițiativă, guvernul marocan de asemenea a lansat mai multe conferințe, ultima a avut loc în decembrie și Adevărul e că există un interes sporit față de această perspectivă transatlantică. E că ambele țărmuri ale Atlanticului au aceleași probleme care trebuie gestionate prin cooperare, din dovadă de o răspundere comună. Asta e analiza care se impune în studiile făcute în ultimii trei ani. Că, de asemenea, faptul că în această zonă se află țări atât de importante ca dimensiuni cum ar fi Brazilia, Nigeria, Africa de Sud sau Mexicul, arată, deci prezența acestor țări explică interesul față de această zonă. Și China și India, de asemenea, încep să se poziționeze față de acest nou spațiu, față de acest spațiu transatlantic uh, mai general. Deci toată această atenție care a fost îndreptată către dezvoltarea Asiei a dus la reacțiile celor care studiază geopolitica și care s-au gândit că ar trebui poate să vedem lucrurile și din perspectiva celelalte zone. Acum, în ceea ce privește UE și SUA, există o relație privilegiată între cele două blocuri și e important să fie studiată forma de a lansa o viziune atlantică mai globală. În raportul meu pun următoarea întrebare. Cine sunt actorii Atlantic cu care să cooperăm și să vorbim și să dialogăm și, în al treilea rând, în ce domenii și cu ce mecanisme. Referitor la actori, în primul rând, America Latină și zona Caraibilor, o regiune cu legături strânse cu Europa și cu SUA, legături istorice, economice, o cooperare triunghiulară despre care se vorbește deja de ani de zile, însă care nu s-a concretizat în ce domenii am putea avea de câștigat, am putea avea mai multă convergență. Domnul Jones vorbea de securitate, de energie, de imigranți ilegali, de droguri. Da, există și schimbarea climatică, obiectivele de dezvoltare ale mileniului, securitatea, după cum spuneam, guvernanța globală, de asemenea, mai e și reformarea ONU. Știți că există oarecare confruntare între partenerii nord-atlantici și restul membrilor uh, ONU. Dezarmarea, de asemenea, e un alt domeniu în care putem colabora și, bineînțeles, domeniul economic și comercial. Dar fiindcă există o rețea mare de acorduri economice și comerciale între UE și țările americane, inclusiv cu Canada, cu care se negociază un acord. Și dați fiindcă există multe acorduri între SUA și diferite țări americane. Mă gândesc la NAFTA, dar mă gândesc și la acord de liber schimb cu Columbia, cu Chile, cu alte țări. Deci acest nou acord care se întrevede, pentru care s-au uh, lansat uh, negocieri, ne va permite să avem un adevărat triunghi între U.S.A., Canada, Mexicul și diferite țări din America Centrală și de Sud. Și prin urmare, pe viitor vom avea deci acest format triunghiular în ceea ce privește relațiile noastre economice și comerciale. Eu mă voi limita acum la competențele AFED, dat fiind că există și alte comisii responsabile și mă voi referi la elementele importante pentru viitor. Cel al doilea aspect menționat anterior. Cu ce mecanisme trebuie col- să colaborăm? Ar trebui să discutăm asta cu partenerii noștri latinoamericani. Eu cred că există o serie întreagă de mecanisme de coordonare uh, americane cu care ar trebui să discutăm. Profesorul Jones a citat aceste organizații, cum ar fi UNASUR sau alte organisme de integrare cu o, o mai puțină dimensiune geografică. Alianța Pacificului, Comunitate Andino, SICA, Mercosurul, CARICOM este un alt efort de integrare pentru țările din zona Caraibilor. Trebuie să vedem cu ce, cu care din aceste foruri și structuri ar trebui să lansăm un dialog. Pe de altă parte, noi europenii și nordamericanii avem uh, și ocazia de a ne întâlni la cele summituri, la CELAC, cum ar fi, sau alte uh, summituri. Și mă gândesc de ce nu am avea uh, în niște întâlniri uh, uh, organizate în mod regulat, de exemplu în 2015. Mai există un alt domeniu, o altă zonă importantă a acestui parteneriat transatlantic, Africa. Avem o problemă menționată de domnul Jones, problema narcotraficului, care acum are o structură de pătrat, practic. Pornește în America Latină, trece prin Africa și se încheie în Uniunea Europeană și în America de Nord. Să menționăm de asemenea și traficul de arme, pirateria, cum a spus și domnul John, schimbarea climatică, guvernanța globală, cooperarea instituțională, sunt domenii care merită să avem o cooperare. Acum, în ce cadru să discutăm cu țările africane? Avem Uniunea Africană, de exemplu, sunt mecanisme instituționale pe care le putem folosi. Și acum uh, voi încheia această trimitere la parteneriatul transatlantic. Știți că există limitări. Am și o limitări și în ceea ce privește numărul de caractere în raport, deci nu pot scrie 60 de pagini ca domnul Jones. Trebuie să știm de asemenea că multe țări își au propria agenda. Nu au o viziune atlantică globală pentru toți acești actori implicați, însă încet, încet ar trebui să începem să ne implicăm și să ducem la apariția acestei conștiințe de apartenență comună la un spațiu atlantic comun, care deocamdată nu există. Vom studia, bineînțeles, cu atenție raportul domnului Jones, care cu siguranță ne va ajuta în dezbateri. A doua parte din raport. Relațiile bilaterale clasice UE-SUA. Aveți documentul de lucru, nu vă mai plictisesc cu asta. Eu cred că realegerea lui Obama ne dă ocazia să consolidăm aceste relații bilaterale atât de importante. Iar negocierile care au fost lăsate, dacă vor ajunge la bun sfârșit, uh, vor fi un plus important. De asemenea, la, pe plan exterior, importantă colaborarea între cei doi parteneri, iar uh, schimbările din ordinea mondială actuală ar trebui să ne facă să acționăm împreună, deoarece provocările sunt comune. Și de asemenea, ar trebui să colaborăm strâns pentru o serie de chestiuni de actualitate, Uneori conflicte, cum ar fi Siria, Mali, ascensiunea Chinei. E important ca acești doi actori să se coordoneze. În 2009 am mai avut un raport pe această temă și spun că ar trebui creat un Consiliu Politic Transatlantic, un for în care să aibă loc un schimb de idei, de experiențe, un cadru strategic care ne lipsește deocamdată. Eu sunt conștient de faptul că Uniunea Europeană are nevoie de o adevărată politică de securitate și externă comună și una de apărare pentru a putea colabora în mod eficace cu SUA. Da, știți că acum se fac reduceri bugetare. Statele Unite ale Americii au și ei uh, o nouă doctrină. Acum nu mai vor să fie pe primul plan atunci când se ocupă de marile probleme internaționale. De asemenea, vreau să vă spun că e important de asemenea și dialogul legiuitorilor transatlantici, ca for de dialog parlamentar. Deci nu vă mai plictisesc, plictisesc mă scuzați, aveți oricum textul. Am vorbit prea mult decât ar fi trebuit. mai, a fost mai important să-l ascultăm pe domnul Jones, oaspetele nostru bedanke mich sehr äh, herzlich äh, Mulțumesc uh, din tot sufletul pentru prezentările celor doi raportori care, iată, deschid uh, o dezbatere ce ne va însoți încă mult uh, vreme de acum încolo. E foarte important ca reluțiile transatlantice să nu fie doar considerate întotdeauna uh, exclusiv între SUA și Uniunea Europeană, ci uh, că este bine să includă și America Latină și alte țări. Sigur că uh, trebuie să vorbim și despre zona de liber schimb transatlantică da? Trebuie să vorbim despre obstacolele netarifare, despre alte chestiuni eh, strategice, pentru că obiectivele eh, și aspectele strategice sunt cel puțin la fel de importante ca și cele de economie politică. Eh, pentru că E evident că în anumite zone populația nu are aceeași capacitate de susținere a acestor uh, politici economice și de aceea este important să ne unim interesele, să ne împletim pentru a vedea cum putem face față în plan global provocărilor uh, momentului piața transatlantică trebuie să dobândească niște reguli de joc la care se poate adera uh, mai mulți actori decât până acum, uh, deci și din sud și din nord, uh, nu doar UE și SUA. Dar există, trebuie să ținem cont și de uh, Eh, alte regiuni pe glob care au eh, dobândit în ultima vreme nu doar o creștere economică importantă, ci și o eh, creștere a importanței lor politice și strategice. Deci, iată că se cere și consider și el că este oportun ca aceste noi aspecte să fie luate în considerare. Nu vom ajunge la Uniune Vamală de exemplu, dacă nu există o voință politică în acest sens, dacă totul este lăsat doar pe seama experților. Da? Deci nu putem să negociem detalii și alte și supra-detalii timp de încă 20 de ani. Deci trebuie să existe o uh, presiune politică supraordonată pentru ca efectele unei, uh, unei uniuni vamale uh, nemijlocite să se arate. Și acum dau cuvântul domnului coleg Salafranca. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc profesorului Jones pentru prezentarea studiului. Îi mulțumesc și domnului raportor, domnului uh, Miamon, care, ca de obicei, a dat dovadă de rigoare și care ne prezintă o temă atât de importantă, așa cum spunea și președintele comisiei noastre. Și, bineînțeles, totul se desfășoară pe aceeași direcție uh, pe care am, sau au mai fost făcute astfel de rapoarte. Aș vrea să reamintesc cuvintele domnului Barroso de la începutul acestui an. Dumnealui spunea că uh, în ciuda perspectivelor sumbre ale monedei euro, euro a reușit să țină piept crizei. Uniunea Europeană e în continuare un actor important la nivel internațional. Suntem o piață mare de 500 de milioane de cetățeni, dintre care o mare parte au aceeași monedă. Suntem cel mai important importator și exportator de bunuri și servicii. Domnul Jones vorbea și despre faptul că am crescut ajutoarele de trei ori. Discutat el și cu domnul Ivan Rompă și cu domnul Barroso despre faptul că asistența oferită de Uniunea Europeană e unul din singurele capitole la care există o creștere anuală de 3%. Referitor la ultimul summit, UE ACP de la Santiago de Chile. Trebuie să vă spun că această zonă reprezintă cam un miliard de persoane și cam o treime din țările membre ONU. Domnul Mian ne spunea pe bună dreptate că Uniunea Europeană are un acord de asociere cu Mexicul de asociere strategică, inclusiv cu o perspectivă comercială. Am semnat astfel de acorduri cu Chile și în decembrie tocmai am ratificat un acord de asociere cu America Centrală și un acord multipartit cu Columbia și Peru. Din păcate, cu Brazilia avem o asociere strategică, un parteneriat strategic, fără o dimensiune comercială. Din păcate, nu am putut să avem un acord de parteneriat până acum cu Mercosurul și în acest context facem trecerea de la o agendă bilaterală în UE America Latina la o agendă multilaterală. pe care sunt discutate teme, în cadrul căreia sunt discutate teme importante, cum ar fi schimbarea climatică, combaterea uh, traficului de droguri, Ați văzut și care sunt datele recente în legătură cu consumul de droguri în UE și în SUA. Ați văzut că apare și o dezbatere despre legalizarea drogurilor în SUA. Consumul de cocaină a scăzut foarte mult. O altă tematică pe care o abordăm, um, care trebuie abordată, este imigrația și alte probleme care uh, au o natură internațională. Doamnelor și domnilor, trebuie să ne dăm seama că odată cu globalizarea lumea s-a schimbat. Lumea nu mai e condusă prin intermediul G8. La Moscova, la ultima reuniune G20, unde fac parte și trei țări latinoamericane, deci am văzut cum s-au schimbat lucrurile. Nimeni nu credea că vor exista investiții chineze în Africa și în America Latină și că, chine- și că această țară ne va împrumuta bani noi europenilor. Lucrurile s-au schimbat radical, după cum vedeți. Nu zgârie norii din Manhattan ne impresionează acum. Cel mai mare bogătaș din lume nu e Bill Gates, e un mexican, Carlos Lim. Deci lucrurile s-au schimbat foarte mult. China investește de, într-un mod agresiv aproape în uh, America Latină. A devenit cel de-al doilea partener, partener comercial al Braziliei și de asemenea cel de-al doilea al Argentinei, după Brazilia. Și foarte mulți spun că în curând China va trece pe primul loc ca partener comercial al uh, Americii Latine, înaintea Uniunii Europene, deoarece știți că Uniunea Europeană e principalul investitor, cel de-al doilea partener uh, comercial în uh, Mercosur și China acum, practic, aproape ne-a ajuns din urmă. Eu cred că raportorul analizează foarte bine problema, are dreptate când spune că ar trebui să găsim niște aspecte complementare și că ar trebui să avem o relație triunghiulară mai degrabă, însă în acest triunghi relațiile sunt prost distribuite. Competențele, mă scuzați, sunt prost distribuite. Mă gândesc la sarcinile care uh, nu sunt deloc egale. Voi da un exemplu care vă va lămuri. Statele membre din Uniunea Europeană investesc în Texas, de exemplu, domnul Jones vorbea de accentul lui din Texas. Deci doar în Texas, statele membre UE investesc mai mult decât investește Japonia în cele 50 de state federale americane. Deci vă dați seama care e însemnătatea Uniunii Europene și însemnătatea investițiilor Uniunii Europene. De aceea ar trebui să profităm de sugestia raportorului și să încercăm să găsim această complementaritate între acordul NAFTA, SUA, Canada, Mexic și acordurile dintre SUA și țările din America Centrală și de Sud, cu Columbia și cu alte țări, pentru a încerca ca aceste sarcini din triunghiul transatlantic să fie mai echilibrate. Și în acest context trebuie subliniat un, dat, o, un element uh, la care s-a referit domnul Jones. Situația este heterogenă, au apărut noi lucruri, noi elemente. Celacul a înlocuit grupul de la Rio. Era un grup care sublinea importanța Statelor Unite au apărut noi acord, UNASUR, Alianța Pacificului și voi încheia spunându-vă că America Latină nu mai este o regiune periferică, ci una centrală. Acum când s-a deplasat acest ax economic în zona uh, atlantică și pacifică și ar trebui să ținem cont de acest uh, nou element, de această nouă poziționare a acestei regiuni în relația pe care încercăm să o clădim între Uniunea Europeană, SUA și America Latină. Mulțumesc! Thank you, Mr. Chairman. I'm sorry I couldn't... Doamna Gomes, îmi pare rău, nu am putut să-l ascult pe colegul Mian Mon, a trebuit să ies din sală, însă l-am ascultat pe domnul Jones și prezentarea dumnealui chiar a fost foarte interesantă și cu siguranță îl va ajuta și pe domnul raportor Mian Mon. Aș vrea să vă spun cât de mult sprijin noțiunea unei cooperări triunghiulare cu țările din America Latină și din Atlanticul de Sud, mai ales gândindu-ne la rolul pe care ar trebui să-l joace Brazilia în ceea ce privește securitatea, dar și în ceea ce privește reglementarea uh, internațională. Și întrebarea pentru domnul Jones e următoarea. Ce potențial credeți că poate să apară în urma unui acord comercial de investiții între UE și SUA? Însă, în același timp, dintr-o perspectivă a unei cooperări mai lărgite cu țări precum Brazilia, mai ales din America Latină, deci ce posibilități eh, vor exista pentru o reglementare globală, nu doar eh, în domeniul economic și comercial, ci și în alte domenii, cum ar fi securitatea Ați menționat importanta, importanța reformării Organizației Națiunilor Unite și sunt de acord cu dumneavoastră. Pentru Brazilia, reformarea Consiliului de Securitate e o chestiune esențială și nu doar pentru Brazilia ar trebui să fie ceva esențial, ci pentru noi toți, deoarece blocarea reformei la ONU limitează clar legitimitatea acestui for, cel puțin în ochii întregii lumii. Din păcate, acest lucru nu mai deloc pe agenda de lucru în Uniunea Europene. Iar acum, în domeniul securității, ați vorbit despre implicația penetrării uh, Chinei și Asiei în general, în Africa. Însă nu credeți că e interesant să vedem cum SUA acum, din motive de înțeles, se retrage, chiar și din punct de vedere tehnologic, uh, de, de la o bază foarte importantă în mijlocul Atlanticului și anume în insulele Azore, o bază americană, însă europenii nu doresc să ocupe acea bază militară. Și există sugestii să vină ă, China cu politica lor și ragului de perle de poziționare peste tot pe glob. Și nimeni nu reacționează. SUA văd că nu reacționează, dar nici Uniunea Europeană nu reacționează. Deci aș vrea să știu ce credeți despre asta. Și aș vrea de asemenea să ne dați mai multe detalii în legătură cu recomandările dumneavoastră în ceea ce privește urmărirea fluxurilor financiare în domeniul crimei organizate, a terorismului, inclusiv a proliferării armelor. Uh, Vedem că avem această problemă în Atlanticul de Sud, mai ales în Africa de Vest. În SUA există deja o lege în acest domeniu. Știm, bineînțeles, uh, cât e de greu să se pună în practică această lege. Însă nu avem ceva asemănător în Uniunea Europeană. Credeți că am avea de câștigat dacă am uh, colaborat în acest domeniu? Mulțumesc! Uh, thank you, Mr. Chairman, and thank you, Professor Jones, and also for... Domnule mulțumesc și mulțumim invitatului pentru toate elementele discuției. În primul rând, ar fi ciudat, cred eu, dacă ne gândim în perspectiva 2030, ca să nu avem uh, o trăsătură specifică pentru comunitatea atlantică, reprezentând punctele de vedere ale țărilor de la Atlantic într-un sistem global. Aici s-ar părea că în acest tip de cadru un număr de elemente au fost deja evocate, dar poate aș mai avea trei elemente de adăugat. În primul rând, acest uh, parteneriat de uh, comerț și investiții transatlantic să se ocupe și la servicii financiare, digitale și așa mai departe, ca să devină un element major în sistemul global și să ducă poate și la alte tipuri de inițiative pe care, la care ne-am putut, putea gândi în efortul de regândire a sistemului NATO. Mă rog, asta ar, fi, ar putea face obiectul unui alt raport, dar chestiuni cum ar fi cibersecuritatea, ar fi mai de competența relației UE-SUA. Deci orice tip de structură transatlantică în viitor va depinde de o bază economică UE-SUA, e clar, dar mai sunt două elemente care ar putea fi foarte de ajutor în dezvoltarea modului în care țările de la Atlantic s-ar putea dezvolta. S-a menționat cu această întâlnire din Maroc, organizată de înaltul comisariat pentru Maroc, la care am participat în noiembrie, uh, și e vorba de o clădire de rețele de economiști, profesioniști și așa mai departe. Eh, bun, eu am auzit doar prezentarea noastră, n-am citit-o, dar se pare că dumneavoastră eh, vorbiți de întâlniri și între bancheri, reprezentanții băncilor centrale și așa mai departe și cei care lucrează pe trendurile pe termen lung. Uh, cu clădirea unei comunități uh, în sistemul transatlantic, dar cel puțin între sistemele de informații naționale și cu noi, cu un sistem de analiză politică și dacă vedem tendințele pe termen lung, uh, vedem care este direcția care este interesul colectiv, pentru că dacă vedem doar ce se întâmplă în cazuri singulare, e mai dificil de văzut acest tablou global. Deci Vedem că există grupări regionale și aș întreba de ce nu e nimeni pregătit uh, ca să vină cu ideea unui, uh, unui summit atlantic ar putea fi o întâlnire a unei comunități atlantice pe marginile adunării generale a ONU, să spunem, o dată la 1 sau 2 ani, în fine. Oricum, astfel devii mai vizibil, devii mai vizibil ca proiect și, uh, mă rog, uh, nu e neapărat uh, fezabil acest lucru de jos în sus, dar de sus în jos probabil că ar fi mai vizibil. Poate că președintele Barroso poate președintele Barroso a dat exemplul când la, în Maroc a cerut înființarea unei rețele transatlantice. E o inițiativă bună. Aș dori să văd așa ceva până în 2030. De ce să nu începem acum? Eh, Mr. Butikofer, you have the floor. Domnul Butikofer are cuvântul. Thank you, Chair. Eh, vielen Dank für beide... Mulțumim. Mulțumim pentru ambele prezentări. Domnul Mianmon are o sarcină foarte interesantă. Trebuie, pe de o parte, să Uh, analizeze dezvoltarea relațiilor transatlantice așa cum le cunoaștem noi. Pe de altă parte, trebuie să redefinească pe baze mai extinse acest parteneriat și cred că acest lucru poate fi încununat de succes doar dacă facem în așa fel încât între două, cele două elemente să nu apară contradicții. Atât uh, domnul Mianmon cât și domnul Ellis au spus că deocamdată nu există nicio viziune uh, cuprinzătoare uh, de perspectivă transatlantică. Aș mai adăuga că nu, nici nu poate exista o viziune atlantică câtă vreme nu există o, un cadru cuprinzător pentru cooperarea transatlantică. Pentru că da, câtă vreme Africa, care este un element esențial acestui bazin atlantic, nu este considerată, luată în vedere ca, ca parte a acestei cooperări strategice și este doar trecută cu vederea sau atinsă tangențial, atunci nu văd cum ar putea arăta o viziune atlantică. Domnul uh, Mianmon a vorbit de uh, guvernanță globală ca element de convergență. Împărtășesc această poziție. Dar haideți să vedem cum ar putea arăta această guvernanță globală în domeniul uh, gestionării materiilor resurse. E, când vine vorba de materiile prime, um, fără Africa nu putem vorbi. Dar cred că există și alte domenii în care uh, uh, o viziune atlantică, așa cum o definește domnul Ellis, nu poate fi uh, pus în aplicare dacă nu există o viziune pan-atlantică. Um, această prezentare a relațiilor uh, triangulare, care se pare că are are mulți adepți în această sală este depășită. Pentru că pentru că de mult nu mai e așa că doar Nordul este cel care decide care din actorii din Sud vrea să eh, pe care din actorii din Sud vrea să includă în jocul său. Există multe relații Sud-Sud mult prea importante Uh, în acest sens, inclusiv între America Latină și Africa. Deci, această abordare triangulară, practic, uh, nu cred că mai are o perspectivă strategică. Tocmai de aceea cred că ar trebui să avem grijă și uh, când, atunci când formulăm idei cum e cea, cea a acestui Consiliu Transatlantic. Nu poate exista un Consiliu Transatlantic dacă el nu este deschis și țărilor din sudul Atlanticului. Da? De altfel, domnul Broca a amintit aici uh, și negocierile cu privire la un acord de partenerat în uh, domeniul economic. Dacă ar fi vorba să ajungem la un astfel de acord, atunci trebuie să, ne avem, trebuie să avem grijă ca acesta să uh, nu excludă Atlanticul de Sud. Mulțumesc! Eh, abbiamo ancora tre colegi, mai avem trei cereri de eh, luare de cuvânt. Mi se comunică faptul că deja e prezent domnul Christian Berger, director al Diplomației Europene pentru Africa și Orientul Mijlociu. Așadar, v-aș ruga să fiți subcinți și să vă limitați la două minute, ca mai apoi să putem trece și la punctul următor, care va fi și acesta foarte interesant. Bun, acum dau cuvântul uh, domnului Sievici. Dziękuję bardzo. Dobrze, aby te reguły, <clears throat> o których powiedział Pan Przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că principiile În de președinte au fost uh, uh, uh, încă de la început. Acum uh, vreau să mă refer la cele două prezentări, chiar dacă nu mai am foarte mult timp la dispoziție. Cred că atât prezentarea raportorului nostru, cât și cea a profesorului Jones încearcă să definească o noțiune care de fapt este deja definită în limbajul politi- politicii și relațiilor diplomatice. Pentru mine, uh, relațiile transatlantice eh, în sensul care îl cunoaștem eh, se referă la relații între partenerii din nordul Atlanticului. Sigur, eh, există și o parte australă a Atlanticului, dar vorbind despre problemele transatlantice, nu cred că acestea soluționează problemele lumei. Așa ceva nu este posibil. Și dacă e să vorbim despre relațiile bilaterale dintre UE și SUA, respectiv UE și America de Nord, vreau să vă arăt că NATO, NATO nu a fost menționat nici măcar uh, niciodată uh, vorbim despre securitate transatlantică, uh, uităm uh, și uh, o uităm de această organizație care în trecut și și în prezent a deținut și deține un rol extrem de important în asigurarea acestor relații. Există într-adevăr o criză a relațiilor transatlantice de nord pentru că americanii au întors europenilor spatele și s-au întors eh, cu fața spre noi potențial parteneri promițători, de exemplu China. Eh, și, și asta face să eh, dezechilibreze interesele noastre de securitate. Eh, dacă analizăm discursul domnului Obama, care a reclamat nevoia de a intensifica eh, relațiile transatlantice, atunci eh, aceste relații ar trebui să se îmbunătățească cel puțin și în domeniile politicilor comune, a libertăților individuale a protecției datelor, de exemplu, la protecția datelor nu avem niciun fel de cooperare. Avem o problemă cu Statele Unite care nu înțeleg principiile noastre în acest domeniu. În al doilea rând, politica în domeniul energiei. O politică rațională pe termen lung poate fi atractivă pentru Europa. Securitatea internetului, un al treilea domeniu Uh, Statele Unite sunt un fel de un fond teribil al acestui uh, domeniu. Uh, ideile promovate de Statele Unite în dosarul ACTA arată că de cele două maluri ale Atlanticului se gândește foarte diferit în legătură cu această problemă. Și, nu în ultimul rând, cum putem vorbi despre abordare comună câtă vreme unii membri ai Uniunii Europene încă au nevoie de vize pentru a ajunge în Statele Unite. Dacă de ambele maluri ale Atlanticului nu se dorește, nu este posibilă mobilizarea, atunci înseamnă că suntem încă foarte depărtați unii de alții și că suntem foarte departe de a avea relații uh, consolidate uh, care să permită extinderea uh, lor și, și cooptare în aceste relații a unor țări precum Brazilia uh, sau țări din Africa. Mulțumesc. Chelam. Domnul Kelam. Tante grație. Uh, I think the broader vision of the transatlantic cooperation o viziune extinsă a relațiilor transatlantice este binevenită și chiar necesară. Și așa cum ați arătat uh, foarte pertinent, domnule Jones, mecanismele uh, până acum uh, folosite nu uh, răspund, nu corespund nevoilor momentului. Ați atins unele chestiuni legate de globalizare la care trebuie să reacționăm. Um, și evident că toți actorii trebuie să-și asume responsabilități noi în, în programele de cooperare pe care le întreprind în, în regiuni. Dar cred că dintre toate formele de cooperare, eh, relația de cooperare UE-SUA se distinge net. Și cred că o relație transatlantică extinsă va dobândi credibilitate atunci când abia atunci când eh, Uniunea Europeană și Statele Unite vor fi uh, desăvârșit uh, relația lor, vor fi ajuns la un acord de liber schimb economic, dacă vom fi vom fi uh, disponibili uh, și dispuși să investim mai mult în politica comună de apărare și securitate. În ce privește propunerea de a crea un Consiliu Politic pentru gestionarea relațiilor transatlantice, cred că este o idee meritorie care trebuie susținută. Sigur, trebuie să fim deschiși uh, și uh, relațiilor uh, cu statele din America Latina, așa cum a sugerat-o și colegul meu. Am o întrebare la adresa domnului profesor Jones. Ați vorbit de piraterie, de traficul de droguri și așa mai departe, dar n-ați vorbit despre problemele de securitate informațională, cyber security, care din ce în ce mai mult devine o temă uh, Uh, regulată uh, este o temă recurentă oricum în, în relațiile noastre transatlantice. Credeți că aceste probleme legate de securitatea informațională ar trebui incluse și ele în gestionarea relațiilor noastre? Adică uh, credeți că trebuie să solicităm tuturor partenerilor noștri să impună niște standarde minime, o, o, o conduită cel puțin în conformitate cu Convenția de la Budapesta? Președintele, domnul Um, well, I'm always in... Mulțumesc, domnule președinte. Întotdeauna m-a interesat această dezbatere globală, cu o viziune de ansamblu. Uh, uh, și sigur că uh, există multe idei dintre cele mai diverse în ce privește extinderea și consolidarea acestui, acestui parteneriat transatlantic. Sigur, eu provin dintr-o țară care nu are aceleași relații în America Latină cum au colegii mei spanioli sau portughezi. Dar, sigur, Canada este o parte a Commonwealth-ului și regina mea este și regina Canadei și să nu uităm și Caraibele. Deci există elemente multiple care completează această geometrie atât pe axa nord-sud cât și pe axa est-vest. Cred că Uh, că, cred că problema este că uh, uh, diluăm discursul politic pe această temă, așa cum a arătat și domnul Kellam implicit. Și de aceea aș dori să ne concentrăm pe o chestiune care e recurentă în Uh, presa uh, britanică din ultimele săptămâni și anume să ne concentrăm pe relațiile U.S.U.A. pentru că acestea sunt cele mai uh, sunt elementul central al acestei relații transatlantice. În țara mea doar 30% conform celor recente sondaje doresc să rămână în UE. Eh, în acest context, eh, relațiile noastre cu Statele Unite vor fi foarte importante în definirea inclusiv a relației noastre față de, eh, față de Uniunea Europeană. Și cred că relația noastră ar fi cu siguranță alta dacă n-am mai face parte din acest club. Deci trebuie să vedem care sunt și aceste implicații președintele eh, Obama, eh, ca și alți politicieni americani de altfel, au spus că ar fi foarte util în continuare ca Uniunea Europeană să includă Regatul Unit. Și eu sunt de această problemă, eh, părere. Se mai vorbește și despre relația noastră cu India și ehm, și sigur că acordul de liber schimb între India și UE este și el privit cu mare atenție la noi. Credeți că un, un acord de liber schimb de genul NAFTA extins ar, ar, ar avea implicații directe asupra popoartelor din, din, din America Latină, din, din India, din alte zone, zone? Și în ce privește uh, Uh, subvențiile uh, în agricultură, uh, nu știu dacă acestea pot fi armonizate, pentru că și în țările ACP, și în Uniunea Europeană, și în Statele Unite există astfel de subvenții, dar după modele foarte diferite. Five. <laughs> Domnule Jones, în 5 minute, dacă puteți. We can bargain in a way. we'll negotiate. This has been a fascinating debate. O dezbatere fascinantă, doamnelor și domnilor, și vă mulțumesc pentru seriozitatea cu care v-ați angajat în această dezbatere. Trebuie să vă mărturisesc că multe elemente din cercetarea mea eh, se bazează pe eh, elemente care descriu relațiile transatlantice din Atlanticul de Nord. Unele dintre comentarii au eh, reiterat importanța integrării NATO în uh, aceste relații. Am identificat în studiul nostru, analizând politica externă a SUA, că există o incapacitate progresivă a Statelor Unite uh, în soluționarea de una singură a uh, problemelor globale. Tocmai de aceea am ajuns la concluzia că Statele Unite au nevoie de parteneriate puternice și cel mai important parteneriat pentru Statele Unite, uh, uh, pentru președintele Obama, pentru strategia de securitate națională adoptată în 2010, este, este parteneriatul între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană. Sigur, aici apare marea provocare. Unde începem cu consolidarea acestei relații? Uh, cum putem să ne aducem contribuția astfel încât să rezolvăm uh, chestiuni pe care nici Statele Unite, nici Europa nu le pot rezolva de unele singure? Cum putem să ne adresăm și altor actori pe care să includem în ecuația noastră pentru ca a avea o cooperare și mai uh, bună pentru a internaliza acele elemente externe care până acum au făcut din relația uh, transatlantică un succes. Acum, căutând aliați potențial, uh, ne-am îndreptat în special în direcția partenerilor noștri latinoamericani și accept criticile dumneavoastră conform cărora Africa ar trebui inclusă mai mult în acest cadru de negocieri. Um, am cooperat foarte mult cu fostul președinte al Comisiei, Romano Prodi, în a încerca să aducem Africa și partenerii africani în uh, cercul nostru și în discuțiile noastre. Uh, deocamdată considerăm că lipsurile, deficiențele pe care le constatăm în America Latină, la partenerii noștri de acolo, sunt și mai grave în uh, uh relația cu partenerii africani. Deci, noi deocamdată trebuie să ne concentrăm pe aceea dintre partenerii noștri cu care putem coopera mai eficient, mai eficace. Și aceștia deocamdată sunt partenerii din America Latină. Haideți să începem de aceea cu un parteneriat de investiții și de, de schimburi economice foarte intens uh, transatlantic, încercând să vedem cum putem extinde acest model și în sudul Atlanticului. Mai întâi, trebuie să înțelegem mai bine uh, standardele sanitare și fitosanitare, uh, cele din lanțul alimentar. Știm că um, acestea constituie o mare uh, problemă în relațiile transatlantice de nord. Când am prezentat odată acest document uh, TTIP unui uh, jurnalist, uh, acesta ne-a spus că aveți o fereastră de maxim 18 luni să re rezolvați această, această problemă. E bine, dacă am putea să includem statele din Latina, America, Latina, America, eh, America Latină în acest cadru eh, sanitar și fitosanitar, atunci putem să eh, forțăm oarecum China și India să se alăture și ele acestor standarde. Același lucru este valabil și pentru securitatea informațională, cyber security. Știm că există diferențe semnificative în ce privește uh, punctul de vedere al uh, Statelor Unite față de uh, protecția datelor și securitatea pe internet. În același timp, știm că această temă trebuie discutată, pentru că atât împărtășirea informațiilor, cât și Uh, împărtășirea informațiilor bancare între operatorii uh, de transport aerian și așa mai departe, pentru că știm că toate aceste schimburi de informații se fac prin, uh, prin conductele backbone ale internetului și de aceea trebuie să identificăm acele elemente potențial vulnerabile care ar putea fi expuse unor atacuri malițioase sau unor, unor defecțiuni. Deci trebuie să securizăm punctele nodale ale internetului și atunci le putem extinde și spre țările din sudul Atlanticului. Cu, cu cât mai mult ajutăm aceste state, state să preia standardele respective, cu atât mai mari sunt șansele ca aceste standarde să fie implementate acolo. În ce privește tranzacțiile financiare, revin din nou la ce a spus doamna Gomes. Știm din lupta globală împotriva terorismului că după 11 septembrie tranzacțiile financiare au devenit uh, un soi de tendonul al Alhile uh, pentru o serie de organizații de criminale, uh, de traficanți de droguri, de uh, crimă organizată și așa mai departe. Există un limbaj de uh, tranzacții financiare care trebuie armonizat pentru ca să înțelegem mai bine uh, despre ce vorbim. Institutul SWIFT uh, cooperează deja într-un parteneriat transatlantic pentru rezolvarea acestei situații. Trebuie să implicăm însă și statele Americii Latine dacă dorim să avem succes. Și în încheiere, este foarte important ca Parlamentul European să urmărească în continuare acest proiect, pentru că știm deja din experiență că o concentrare doar pe investiții și economie uh, lasă deoparte mult prea multe alte elemente de mare potențial care uh, ar putea contribui la o relație transatlantică globală, cuprinzătoare. Trebuie să ne angajăm împreună în relația noastră cu China, cu India, cu alte puteri emergente, dincolo de focusul limitat asupra relațiilor de economice și de investiții reciproce. Trebuie să abordăm și democrația, mediul, demnitatea umană, drepturile umane și așa mai departe. Și acesta este mesajul pe care Romano Prodi a încercat să-l transmită în eforturile sale de intensificare a relațiilor între Uniunea Europeană și Statele Unite, între, uh, cu, cu partenerii noștri pe cum China, Uniunea Africană și așa mai departe. Deci trebuie mai întâi să vorbim cu acei parteneri cu care putem vorbi cel mai repede, cel mai ușor. Și pentru noi, cei din Nordul Americii, cea mai bună cale deocamdată de comunicare este cu cei din America Latină. Mulțumesc! Mulțumim pentru concluzii. Dau cuvântul domnului Milan Mon, dar pe scurt vă rog pentru că vom mai avea ocazia să mai discutăm. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru sugestii. Într-adevăr, s-au spus lucruri foarte interesante de fapt, sunt două teme aici. În primul rând, relațiile interatlantice între UE și SUA, o realitate tangibilă și puternică de zi de zi. Acum, iată, anunțul unui nou acord economic și a, a, a doua, o realitate mai de viitor, și anume perspectiva globală. Deci sunt două teme complexe, dar cu caracter foarte diferit. În legătură cu prima, cred că toți suntem de acord că e foarte important să lansăm aceste negocieri și sperăm că vor, vor fi duse la bun sfârșit. Și aici, în raportul meu, sigur, mă voi uh, limita la competențele noastre ale Parlamentului. Oricum, pe 23 octombrie anului trecut, Parlamentul European și-a adoptat o poziție favorabilă în acest sens. Apoi, securitatea cibernetică s-a menționat aici. Într-adevăr, și asta va avea un loc în raport, dar vă reamintesc că în octombrie sau noiembrie 2010, tocmai Uniunea Europeană și Statele Unite au lansat un grup de lucru eh, pe această temă. Altă considerație, pe scurt, acel Consiliu Politic Transatlantic. Cred că aici cuvântul cheie este treptat, caracterul treptat. Ar fi fost bine să, să, să se lanseze deja în 2009, dar mă rog, și în Washington și în Bruxelles au fost multe diferențe de puncte de vedere. În 2011, dacă mi-am bine, Consiliul Transatlantic sau al Uniunii Europene și statele, statelor europene pentru energie, a fost lansat apoi Consiliul Economic și apoi nu s-a creat încă acest Consiliu Politic Transatlantic, TPC, și cele două administrații din Washington și din Bruxelles, până acum, practic, nu părea doresc crearea de noi instituții sau organe și cred că contactele politice merg foarte bine fără a fi nevoie să le instituționalizăm. Eu așa aș crede, însă pentru a deveni mai uh, vizibil și în altul reprezentant și alte, alt reprezentant, dar nu știu dacă se va merge până acolo. Întâi oricum va trebui să se, creem, să se creeze aceste instituții la nivel bilateral și să le deschidem apoi pentru toate țările latinoamericane sau, mă rog, nu știu dacă vom putea asta în această legislatură sau în alta posibilitatea respectivă. Eu sunt cam sceptic. Acum, a doua temă. Insist pe ideea de caracter treptat. Perspectiva globală azi uh, ca și mâine, viitorul apropiat, o au puține guverne. E o idee care trebuie să se impună pas cu pas și apoi guvernele astăzi au alte priorități. Ne gândim toți uh, că Statele Unite acordă prioritatea Asiei Apoi este acest, uh, această provocare a acordului economic între UE și SUA. Eu cred că nu toți actorii at, uh, Atlanticului au priori, ca prioritate perspectiva atlantică. După cum a spus și Guvernul Marocului, Comisiunea Europeană, uh, Fondul Marshall, domnul profesor Jones și eu, sigur, în, în ultimul rând, lansând asemenea inițiative. Dar nu cred că a venit acum momentul unor mari inițiative. Să nu uh, Eh, ne grăbim să vedem care va fi evoluția, dar este poate momentul pentru un mare summit, dar sincer și răspund cu asta domnul Ellis, nu cred că ar fi posibil chiar astăzi un, un asemenea mare summit. Nu este fezabil imediat. Dar bun, în cadrul G20 sau cu alte ocazii, în, pe marginea unui summit ONU, dar nu imediat, nu cred sincer că se va întâmpla așa ceva astăzi. Cam atât. Mulțumesc pentru comentarii. Președintele îmi cere să închei și uh, voi fi ascultător ca întotdeauna și vom mai avea ocazii, după cum s-a spus, să mai vorbim uh, despre aceste chestiuni. Vă mulțumesc tuturor pentru sugestii și vă, re- vă reamintesc că uh, avem și o limitare de spațiu în rolul nostru al Parlamentului și în documentele noastre. Mulțumesc, mulțumesc pentru că ați fost disciplinat. Trecem la următorul punct. Mulțumesc, desigur, și domnului Jones pentru competența domniei sale și, după cum v-am mai spus, deja îl avem alături de noi pe domnul Cristian Berger, director pentru Africa, Orientul Mijlociu, Peninsula Arabică, Iran și Irak din partea diplomației europene sunt uh, zone foarte importante și foarte delicate, mai ales în acest moment. Deci vă sugera să utilizăm cât mai bine timpul avut la dispoziție ca să discutăm uh, câteva situații delicate din Maghreb, din Egipt și Tunisia mai ales. În Egipt s-a desfășurat un referendum constituțional, iar Tunisia, în Tunisia știm că s-a întâmplat uh, un lucru tragic, asasinatul unui om politic al opoziției uh, și și ambele țări se află, trec prin momente delicate, preocupările sunt în creștere în legătură cu capacitatea noilor guverne de a ajunge la un grad acceptabil de democrație și există dubii în legătură cu capacitatea acestor guverne ale Egiptului și ale Tunisiei de a răspunde solicitărilor uh, cetățenilor uh, care își doresc mai multă democrație și știm că și situația economică e foarte complicată. Deci sunt multe semne de întrebare. Mă opresc aici și rog eh, pe oaspetele nostru să ne dea un semn, să vedem unde este, dacă este într-adevăr în sală, după cum am spus. Vă rog, vă rog, veniți aici alături de mine. Da, dacă doriți, rămâneți unde vă aflați. Bine, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc și mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o astăzi de a participa la această discuție pe, pe tema Egiptului și a Tunisiei, două țări importante pentru cooperarea noastră, după cum tocmai am spus, și două țări care trec prin vremuri grele, după cum din nou tocmai ați spus. Bun, uh, voi mă voi ocupa de ambele țări, voi încerca dar să rămân și succint în introducerea mea. Dacă îmi dați voie, voi începe cu Egiptul. Am văzut că s-a produs o polarizare politică între opoziția laică și administrația Morsi. De asemenea, vedem că se, părțile dau vina una pe cealaltă, violențe de stradă, demonstrații la Cairo și în alte părți, în Egipt, și vedem asta pe fundalul uh, unui sistem de justiție nereconstruit, cu acuzații de abuzuri și impunitate. Uh, voi rămâne la problema drepturilor omului și a reformei politice sau reformei în general, ca să uh, încerc să mă exprim pe scurt. Uh, S-a declarat starea de urgență, mai ales pe, uh, de-a lungul canalului Suez, la sfârșitul anului, am văzut ce se întâmplă cu pedepsele capitale ca urmare a proceselor după incidentele la stadionul acela de fotbal, unde au murit foarte mulți oameni. Am văzut uh, că s-a dat o lege prin care armata are dreptul să aresteze civili. Sunt multe plângeri din partea organizațiilor de drepturile omului uh, care apără drepturile omului în legătură cu faptul că uh, jurnaliștii și bloggerii sunt acuzați și dați în judecată pentru că răspundesc informații false. Există și probleme cu libertatea de cult Eh, mai ales când e vorba de alte religii decât islamul, eh, iudaismul și creștinismul, mai ales mm, Bahai, eh, aceasta este o religie care nu este recunoscută ca atare. Am văzut mai ales recent, în timpul manifestațiilor și demonstrațiilor, cazuri de hărțuire sexuală, încălcarea drepturilor femeilor, uz excesiv de forță, ca reacție la demonstrațiile din Port Said, ca urmare a cărora au murit 47 de oameni. Totuși, domnul Stavros Lambrinidis, uh, reprezentant, reprezentantul special al UE uh, pentru drepturile omului, totuși s-a întors de la Egipt recent, a avut discuții foarte bune cu administrația, mai ales cu președinția și a spus că există din partea președinției o voință de a dialoga cu Uniunea Europeană, deci iată și uh, știri mai bune. Deci uh, președinția e gata să colaboreze cu experții Uniunii Europene pe legislație ca să se ocupe mai ales uh, de legea ONG-urilor, dar și alte legi uh, care privesc libertatea de asociere, de manifestare și există și un proiect de lege în legătură cu dreptul la a manifesta, la a demonstra. Toate acestea sunt subiecte care ne îngrijorează. Dar uh, iată o, o altă știre pozitivă. Egiptul a invitat Uniunea Europeană să, ca observator la alegerile care se vor organiza, uh, probabil în luna aprilie sau la începutul lunii mai, însă, mă rog, încă nu s-a confirmat o dată precisă. Acum uh, să vorbesc, dacă îmi permiteți, după cum aș și spus în introducere, să vorbești despre partea economică. De asemenea, îngrijorătoare, mai ales faptul că crește deficitul și uh, turismul, din păcate, uh, este o situație foarte negativă, crește sărăcia. Toate aceste chestiuni uh, au fost uh, evocate de către reprezentantul special pentru țările mediterane, care s-a deplasat în Egipt săptămâna trecută și a avut discuții cu guvernul și cu opoziția pe toate aceste chestiuni și domnia sa a elaborat un plan în legătură cu rezolvarea posibilă a unui număr din, de probleme evocate aici. În paralel, continuă și discuțiile uh, pe pe marginea împrumutului FMI. Acum unul din partidele politice din Egipt a cerut ca să se verifice oferta femeii și din punct de vedere religios. Acum pe partea politică, dialogul național între guvern și opoziție, dar a fost amânat pentru a putea fi implicați mai mulți participanți la un dialog național, dar nu știm când uh, se va relansa dialogul. Unul din uh, punctele problematice dintre putere și opoziție e chestiunea dacă ar trebui sau nu să existe un guvern de Uniune Națională înainte alegerilor sau, mă rog, după alegeri, nu se știe. Președinția insistă ca guvernul să fie format doar după alegeri pe când partidele de opoziție și-ar dori un astfel de guvern de Uniune Națională uh, la putere deja de pe acum. Asta ca să vă faceți o imagine despre dificultățile politice dintre mm, opoziție și uh, putere, sau mă rog, mai ales președinție. Vizita reprezentantului Bernardino Leon a fost foarte importantă pentru că a încercat să aducă la aceeași masă guvernul și opoziția și a identificat probleme economice, după cum am mai spus, deficitul, turismul, sărăcia și așa mai departe, ca probleme care privesc atât opoziția cât și puterea. Și uh, ar fi bine să existe posibilitatea ca să ele să conlucreze pentru a rezolva aceste probleme. Săptămâna viitoare uh, vom avea prima întâlnire uh, de asociere cu uh, Egiptul uh, de multă vreme încoace și vom încerca să pregătim și nou plan pentru alegeri cu această ocazie. Cred că, domnule președinte, mă opresc aici în ceea ce privește Egiptul. Mulțumesc. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul colegilor, doream să spun că mai avem încă două teme de analizat. Uh, acțiunea Serviciului European de Acțiune Externă și acordurile de parteneriat și cooperare cu unele țări din Asia. Deci avem o ordine de zi foarte încărcată. Rog uh, pe toți colegii, mă rog, pe, rog tuturor, pe toți cei care vor lua cuvântul să-și limiteze uh, intervenția la un minut și jumătate și contez pe politețea dumneavoastră. Mulțumesc. Doamna Neitz are cuvântul. Uh, <clears throat> Domnule președinte, dragi colegi, aș începe prin a mulțumi domnului Berger pentru introducerea domniei sale. Ne-aș cerut să fim foarte succinți și voi încerca să fac exact acest lucru, să mă refer la unele elemente pozitive, dar și la elemente îngrijorătoare. În primul rând, cred că trebuie să salutăm faptul că autoritățile egiptene au emis o invitație oficială pentru ca noi să fim observatori la alegeri. Lucrurile, iată, se schimbă față de ce s-a întâmplat înainte. În al doilea rând, consider că ar trebui cu toții să continuăm bine din diferit, diversele noastre perspective și puncte de vedere și uh, orientări politice, dar să continuăm cu toții să încurajăm dialogul dintre opoziție și putere. În al treilea rând, Consider că pentru că noi să putem să ajutăm cât mai bine posibil uh, pe egipteni, ar trebui să clarificăm un număr de chestiuni juridice. Deci ce fel de ajutor uh, exterior putem noi să le acordăm în mod legal? Există limite rezonabile sau nu? Sunt multe întrebări. <clears throat> Înțeleg că domnul Lambrinidis Ehm, deja este angajat într-un dialog cu eh, cei din Egipt și sper că situația se va clarifica, pentru că la momentul actual eh, fundațiile din Europa și America, fundațiile care eh, sunt active în Egipt, încă nu pot să acționeze eficient, sunt împiedicate să acționeze și asta sigur că reprezintă un obstacol suplimentar în calea cooperării noastre cu Egiptul. Doamna Șache, vă rog. Thank you very much. Mulțumesc. Domnule președinte, apreciez și eu acest schimb de opinii, dar am câteva uh, întrebări și critici. Aș dori să știu mai mult despre ce se întâmplă cu viziunea din spatele promisiunii mai mult pentru mai mult. Cu cine vorbim? Cum suntem siguri că nu facem aceleași greșeli ca în trecut? Să nu ne concentrăm doar pe contactul cu noul guvern egiptean, ci să fim și credibili în continuare și să vorbim și cu oamenii de rând mă tem că nu prea știm exact ce facem și întârziem lucrurile. Apoi, semnalele sunt cam uh, amestecate după vizita doamnei Ashton și a domnului Van Rompuy, care sunt rolurile lor față de Egipt, ale fiecăruia. În al treilea rând, v-ați referit la pedeapsa capitală și verdictul după Port Said. 21 de oameni au fost condamnați tocmai am citit declarația doamnei Ashton, care n-a spus nimic în legătură cu condamnarea pedepsei capitale în general. Cred că e o ocazie ratată. De multă vreme Uniunea Europeană dorește eliminarea pedepsei capitale și întreb de ce nu s-a menționat acest lucru. Bun, sunt multe chestiuni importante, ONG-urile, libertatea cuvântului, pluralismul, statul de drept și așa mai departe. Dar vreau să mă refer la importanța de a proteja uh, rolul femeilor. În uh, fiecare comunicare a noastră cu Egiptul trebuie să subliniem că e foarte important acest lucru. Și, în final, o notă pozitivă. E foarte bine că am fost invitați ca observator la alegeri și sper că va avea un efect pozitiv și asupra legii ONG-urilor dar cred că trebuie să îmbinăm o situație de o, o, o acțiune de stimulente și una de sancțiune. Trebuie să fim foarte atenți să vedem unde este limita dintre ele. Da, uh, vă rog, domnule Provera. Pe 22 noiembrie s-a făcut o propunere din partea a 36 de parlamentari tunisieni, uh, membri ai adunării constituționale, privitoare la codul penal. Această propunere își dorește să sancționeze penal orice formă de normalizare uh, relațiilor uh, cu, între ghilimele, entitatea sionistă. Asta înseamnă să se evite orice fel de formă de contacte politice, economice, financiare, culturale cu <laughs> ceea ce e numit, cu Israelul, care e numit entitatea sionistă. În această propunere se prevăd uh, pedeapsa de închisoare pentru numai puțin de șase ani și uh, uh, faptul că se suspendă orice fel de drept civil. E o inițiativă care nu provine de la un singur o singură persoană fizică sau un parlamentar mai original, să spun așa, ci de la cel puțin 36 de parlamentari ai adunării uh, Uh, constituente din uh, Tunisia, mă întreb dacă acest lucru nu reprezintă cumva o involuție gravă, un regres față de sentimentele și uh, politicile de până acum din Tunisia. Ne reamintim că Tunisia este țara cea mai evoluată din Maghreb în sens democratic și în sensul apărării de omului. Mulțumesc, doamna um, Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumim pentru informări. Uh, am două uh, rezerve. Mai întâi, vreau să mă refer la acest proces de cooperare și comunicare. E ca și când ne-am rugat de partenerii noștri să avem o astfel de proces. Care este limita uh, uh, până la care putem să cedăm pozi- din poziția noastră și care sunt așteptările noastre? Iar în ce privește uh, abuzul asupra femeilor și asupra abuzul de drepturi ale omului. În ce măsură Egiptul consultă Uniunea Europeană în materie de reforma poliției, îi ajutăm în vreun fel? Mulțumesc, domnule președinte. With the, with the first question. Um, the... Încep cu prima întrebare. On the issue about, um... În legătură cu asistența, fi redactarea textelor juridice. Am discutat despre asta cu reprezentantul înaltului reprezentantul doamnei Ashton. E clar că avem o mare experiență. Să ved- ar trebui să vedem, de exemplu, ce avem în domeniul ONG-urilor, să vedem ce anume putem preluat din legislația altor țări arabe. Și clar că împreună cu guvernul egiptean încercăm să facem tot posibilul pentru a redacta legea cât mai repede. Da, e această problemă a finanțării ridicată de ONG-uri și proiectul, ultima versiune a proiectului pe care l-am văzut privind uh, ONG-urile, încă mai are această problemă a finanțării din surse externe. Știm clar dincolo de ce limite nu putem trece. Ne angajăm față de aceste noi regimuri din Africa de Nord, însă vrem să fie respectat statul de drept și pluralismul politic și, bineînțeles, uh, drepturile fundamentale și libertățile fundamentale sunt niște chestiuni pe care le aducem în discuție de fiecare dată când luăm legătura cu autoritățile egiptene. Ați menționat pe domnul Van Rompuy, asta face și doamna Ashton atunci când uh, discută cu omologii săi. În cazul doamnei Ashton e foarte clar că dumnea ei conduce dialogul politic cu Egiptul, conduce și acel task force pentru a um, elabora relațiile bilaterale. În ceea ce privește pedepsa cu moartea, atunci când sunt impuse și executate aceste pedepse, pentru noi clar apare o problemă și le-am spus autorităților egiptene cât de mult ne deranjează acest lucru. În ceea ce privește asistența oferită Egiptului, aceasta are ca scop eradicarea sărăciei, în primul rând, e pentru grupuri vulnerabile. Principiul more for more încă nu eh, există în relația cu Egiptul. Se discută despre asta, vom discuta despre asta. Și bineînțeles că ținem cont de toate aceste lucruri pe care le-am menționat. Care e situația drepturilor omului, cum este interpretat statul de drept în Egipt, sunt aspecte care vor fi clar discutate atunci când vom hotărâ cantitatea de fonduri alocate. Și, bineînțeles, s-ar putea să existe uh, condiționalitatea acestui principiu more for more. S-a vorbit despre suma de 90 de milioane, eventual. Referitor la codul penal din Tunisia. De la redactarea articolului 27 din proiectul de Constituție le-am spus autorităților tunisiene, președintelui, primului ministru, uh, președintelui adunării constituționare. Ei ne-au asigurat că acest articol 27 nu va fi inclus în Constituție. Și nu noi le-am transmis, nu doar noi le-am transmis acest mesaj, ci și americanii deși ei le-au spus că acest articol 27 nu are cum să fie acceptabil uh, în această Constituție. În ce privește comitetele de asociere, nu sunt niște evenimente prea fericite, însă ceea ce contează e că după 2 ani de întreruperi s-au reluat aceste comitete. trebuie să ne reluăm cadrul de cooperare bilaterală. Și asta am spus și la comitetele de asociare am spus care sunt limitele pe care noi nu vrem să le depășim. Am spus clar până unde putem merge. Cred că e util să facem asta pentru a promova reforme economice și politice în Egipt. Problema drepturilor femeilor, bineînțeles, săptămâna viitoare vom discuta despre aceasta cu colegii noștri egipteni. Vă mulțumesc! Da, in... Mulțumim, domnule Berger, pentru lămurile dumneavoastră informative. Am uh, remarcat uh, însă și uh, nuanțele extrem de fine pe care le folosiți când vă exprimați în limba dumneavoastră maternă. Și cu asta trecem la următorul punct de pe de zi, și anume o, o dezbatere împreună cu uh, și despre Serviciul European de Acțiune Externă. Mă bucur că uh, coraportorul meu, uh, domnul Gualteri, este și el în sală. Voi face câteva comentarii introductive. Vreau să spun că ați primit un document de lucru Uh, și dosarul este destul de avansat, însă uh, vrem să folosim această dezbatere pentru a obține din partea noastră acele comentarii pe care dumneavoastră le considerați importante, uh, mai ales că pe 28 ianuarie am organizat o audiere pe această temă și cu siguranță că de atunci încoace s-au formulat deja unele comentarii. această uh, evaluare a Serviciului de Acțiune Externă uh, arată că procesul de uh, constituire încă nu s-a finalizat, pentru că până la funcționalitate 100% e nevoie totuși de mai mult timp decât de doar 2 ani. Pentru că de doar 2 ani avem acest Serviciu European de Acțiune Externe. Deci, pe lângă toate criticile pe care le aducem, trebuie să fim totuși Uh, drepți, uh, să afișăm o atitudine de fair play și raportul nostru este tocmai o contribuție pentru îmbunătățirea situației actuale, așa cum și Consiliul va face uh, recomandări, așa cum a formulat recomandări și Comisia, dacă nu o va face în curând și poate că este bine ca înainte de deciziile luate în comisie și în plen să avem și un dialog cu Consiliul și cu Comisia Europeană astfel încât uh, toate cele trei instituții care uh, elaborează rapoarte de evaluare să se poată coordona în pozițiile lor. Asta, sigur, uh, ar însemna ca și Comisia și Consiliul să își pună pe masa de lucru hârtiile, să le facă publice, așa cum facem noi. E doar o ofertă, evident, pe care noi o facem partenerilor noștri din cele două instituții. Pentru că dacă am colaborat în acest fel, am evita potențiale conflicte. Documentul nostru a urmat să fie uh, consultat de Comisia de Control Bugetar, de Comisia de Bugete, de Comisia de Afaceri Juridice uh, Acestea sunt uh, comisii care au ceva de spus uh, în ce privește competențele noastre legislative, uh, în ce privește aspecte cu implicații bugetare, cu privire la structura personalului și așa mai departe. Deci, um, influența noastră trebuie să o exercităm. Și tocmai de aceea facem și această ofertă partenerilor noștri. Serviciul European de Acțiune Externă a fost înființat ca o instituție hibrid, ca urmare a comasării a trei servicii. Comisarul pentru afaceri externe, în altul reprezentant pe atunci Javier Solana și președintele Consiliului Ministrilor de Externe. Deci uh, trebuie să vorbim de uh, această triplă uh, dimensiune pe care um, o această triplă funcție pe care o deține astăzi în altul reprezentant și vicepreședintele care conduce acest serviciu de acțiune externă. Trebuie să vedem în evaluarea noastră dacă elementele de sinergie intenționate au fost atinse trebuie să existe și uh, elemente prin care să măsurăm direct uh, aceste sinergii. Uh, de exemplu, mi se pare că uh, deciziile, procesul decizional uh, este extrem de trenant. Uh, în ce privește instructajele pentru forțele din Mali, Eh, în octombrie s-a luat o decizie și trei luni mai târziu încă nu s-a pus nimic în aplicare. E, aici trebuie să mă întreb de ce se întâmplă asta. Se întâmplă pentru că există o problemă la nivelul forurilor de decizie? se întâmplă pentru că Serviciul de Acțiune Externă nu poate exercita suficient eh, presiune asupra statelor care și-au asumat eh, anumite angajamente, ca acestea să le, le respecte, să le pună în aplicare? Este vina statelor membre? E, trebuie să ne întrebăm unde apare cauza acestor întârzieri. Este un exemplu care ilustrează o problemă. Apoi, cine pune în mișcare proceduri Uh, care sunt prevăzute de proces, uh, tratatul de la Lisabona. De exemplu, cu privire la cooperarea structurală. Și cum pot fi automatizate aceste procese? Cine dă impulsul pentru ca aceste lucruri să se urnească din loc? Cred că experiența ultimelor luni uh, a evidențiat multe din aceste probleme. Deci există, există o deficiență la nivelul percepției uh, de, de leadership-ului la uh, Serviciul de Acțiune Externă. Sau poate că lucrurile sunt în altă parte, poate că în, în Consiliu fiecare își uh, tratează problema și o vede doar prin prisma interesului său național și atunci lucrurile devin, trenează din cauza statelor membre. Este doar o ipoteză. Dar trebuie să analizăm toate ipotezele prin care se ajunge la aceste întârzieri și deficiențe. Încă n-am o judecată finală, dar trebuie să punem niște întrebări și la aceste întrebări trebuie să primim răspunsuri. De asemenea, trebuie să analizăm și cooperarea dintre instituții. Personalul Consiliului și al Comisiei este cel care constituie personalul, uh, personalul Serviciului de Acțiune Externă. Deci, până la urmă, vorbim despre un aranjament uh, parțial interguvernamental. Cum putem așadar să evităm unele suprapuneri sau dublări, de exemplu, ca uh, în altul reprezentant, șefa acestui serviciu, să nu fie în același timp și unul dintre puținii vicepreședinți ai Comisiei. Pentru că trebuie să ne gândim și la rolul pe care uh, această funcție îl are în uh, Colegiul Comisarilor și în influențarea Comisiei. din punct de vedere al Comisiei, Serviciul de Acțiune Externă ar putea fi văzut ca o mică instituție concurentă care însă trebuie, uh, trebuie marginalizată pentru ca Comisia să-și păstreze influențeze, uh, influența. Dar din punct de vedere al Serviciului de Acțiune Externă, al, al acestei componente a funcției sale, uh, lucrurile arată diferit. Și deci există câteva uh, probleme care sunt legate de oameni, de personal, de, de elemente psihologice. De exemplu, în uh, unele delegații, uh, colaboratorii acelei delegații nu se, nu se percep a fi o echipă, ci se percep ca, să zicem, slujitori ai unor stăpâni diferiți. Asta duce la Uh, unele tensiuni care din fașă uh, sugrumă toate uh, potențialele sinergii. Iar în ce privește responsabilitatea, răspunderea financiară și bugetară, noi trebuie să fim preocupați de faptul că, indiferent de cât de mare e un cec, doar ambasadorul sau un alt reprezentant poate fi mandatat să semneze. Da? Și doar acela trebuie responsabilizat. Numai că numai că până la un anumit nivel ar, sau sub un anumit prag ar trebui să existe și posibilitatea delegării astfel, a, a unor astfel de acte. Pentru că atunci când ambasadorul nu este, este în concediu, practic nu se poate face nicio plată. Oare n-ar trebui mai mult să ne apropiem și să ne aliniem cu această financial accountability la standardele pe care le uh, reprezentanțele permanente naționale. Apoi trebuie să... Dar haideți să rămânem la chestiunile de personal. Există acest principiu a distribuției geografice și a echilibrului între genuri. Dar, sigur că nu o să avem rezultate perfecte, uh, pentru că încă structura personalului nu este uh, definitivă. Dar, am uneori impresia că în ciuda unor uh, baremuri fixe stabilite pentru funcționarii uh, comunitari, distribuția uh, se face oarecum arbitrar. Unii sunt, unii sunt șefii de trip și alții sunt doar indieni, simpli. Da? Deci există poziția ambasadorului, și uh, șoricei sunt uh, mici funcționari aduși de la comisie. Unii dintre dumneavoastră vor spune că este greșită impresia mea, dar trebuie să o verificăm. Nu se poate ca unii să stea la birou și să scrie uh, documente și ceilalți să, să participe doar la negăceri și la decizii. în uh, multe țări mici, uh, uh, funcționarii comisiei dețin și funcția de șef de delegație. Deci, poate că toate aceste lucruri sunt, țin doar de o perioadă de tranziție. Poate că aceia care au plecat de la, din serviciile comisiei și s-au dus la serviciul de acțiune externă, s-au dus acolo din motive de frustrare. E, și asta trebuie verificat. Trebuie să vedem dacă aceste deficiențe pe care le constatăm sunt inerente unei perioade de tranziție și de, de constituire a unei instituții sau dacă acolo există o, o chestiune sistematică. Apoi, reprezentarea externă. Da? Eh, să vorbim despre, despre așa numitul rol de ministru al, ex, de, al externelor. Cum rezolvăm chestiunea eh, eh, reprezentării ad hoc atunci când un altul reprezentant nu este disponibil? Pentru că sarcina pe umerii acestei, deținătorului acestei funcții este extrem de mare. Da? Și în acest context, trebuie să spun că știu că uh, și în Parlament și în comisia aceasta există nemulțumiri uh, față de, de exemplu, prezența înaltului reprezentant al, uh, și vicepreședintelui în ședințele plenare. Da? Există o înțelegere conform căreia în fiecare a doua sesiune plenară participă și în altul reprezentant, dar știu că, de exemplu, în Bundestagul german, în orice ședință a Comisiei de Afaceri Externe, participă și ministrul de externe și trebuie să aibă motive foarte întrebate dacă vrea să lipsească. E, mă întreb cum cum putem uh, gestiona noi uh, aceste responsabilități și atribuții pe care le avem noi, Parlamentul European, în temeiul Convenției de la Madrid, cum le punem în aplicare, cum, cum putem soluționa uh, această problemă a obligației de, de informare pe care Serviciul de Acțiune Externe o are. la toate informațiile, deciziile strategice, în principiu, această comisie ar trebui să fie consultată în mod obligatoriu. Da? Deci trebuie să există o consultare premergătoare orice, oricărei decizii strategice. Până acum n-am văzut nimic de acest gen. Și nu cred să există vreo procedură de consultare în desfășurare. Deci asta este un element la care trebuie să ne gândim. Și apoi mai sunt și alte chestiuni legate de structurile de uh, securitate și apărare. Cât de mult trebuie acestea subordonate uh, comisiei, cât de mult uh, trebuie să uh, participăm la planificarea acestor eforturi, în ce, în ce fel putem uh, să structurăm mai bine uh, gestionarea situațiilor de criză și a intervențiilor militare. Da? Uh, sunt toate întrebări pe care le-am discutat deja, dar iată că acum ni se oferă posibilitatea să verificăm ce am discutat, ce s-a stabilit și să vedem ce poate fi uh, modificat. Pentru că dacă structurile momentane se vor uh, consolida, se vor betona în ultimă, următorii 4-5 ani, e, peste 4-5 ani nu vom avea posibilitatea să mai operăm modificări. Sigur, trebuie să ascultăm și pe doamna Ashton să ne spune ea din propria sa experiență uh, ce consideră că funcționează și ce consideră că funcționează mai puțin bine. Care sunt elementele vulnerabile. Toate acestea ar trebui să ne ajute să uh, ne consolidăm activitatea. Și încă nici am vorbit de activitatea noastră consulară. Da, mă rog. Uh, acum l-aș ruga pe Roberto să ia și el cuvântul în calitate de coraptor. Grazie, președinte, ma... Eh... Mulțumesc, domnule președinte. Practic, domnul Broc deja ne-a prezentat cadrul uh, acțiunii noastre posibile față de revizuirea deciziei privitoare la serviciul de acțiune externă. Bun, nu este, o decizie, nu este o revizuire obligatorie, dar este posibilă și de, în cadrul articolului 13 al deciziei. deciziei prin care se înființează Serviciul European de Acțiune Externă. Punctul fundamental în care converg diverse puncte de vedere e cel al valorificării efective a noutății prevăzute în articolul de tratatului în legătură cu rolul înaltului reprezentant și serviciul de acțiune externă în lumina obiectivului de a realiza în realitate acest, această abordare exhaustivă. Noi vorbim adesea că este în spiritul și legea, în litera și spiritul tratatului, dar care, uh, din nefericire, încă nu este complet implementată. Deci uh, această problemă se reflectă în diverse aspecte uh, care ar putea constitui contribuția Parlamentului la acest proces de revizuire. Domnul Broc deja l-a analizat, deci eu voi încerca să fiu mai sintetic. Eh, și voi prezenta eh, pe scurt punctele în legătură cu care cred eu că e important să auzim ce au de spus colegii înainte să eh, elaborăm proiectul nostru de document. În primul rând, rolul unui alt reprezentant. Uh, Aici că sunt două probleme. Să ne gândim cum putem ajuta pe înaltul reprezentant să-și exercite pe deplin funcția de vicepreședinte al Comisiei și însărcinea cu coordonarea diverselor aspecte ale acțiunii externe ale Comisiei. Rol care credem că astăzi uh, nu este jucat suficient. Sigur că revizuirea serviciului de acțiune externe poate doar parțial să contribuie la rezolvarea acestei probleme, dar eu cred că totuși poate să-și aducă o, o, o contribuție de un anumit nivel și să ne gândim și la soluții posibile, de exemplu, un post de vicesecretar general care să aibă misiunea de a asigura legătura permanentă cu comisia sau soluții care oricum să permită altui reprezentant să își exercite permanent funcția esențială și strategică pentru uh, o abordare globală în relațiile externe ale Uniunii. alt aspect privitor la rolul înaltului reprezentant uh, se referă la chestiunea juncțiilor. E o problemă complexă și știm că are implicații juridice la fel de uh, complexe, da, însă eu cred că nu se poate rezolva această problemă fără o reformă a tratatului sau cel puțin uh, ar, așa ar fi teoretic, dar pe de altă parte se pot explora niște soluții prin care să și asigurăm unicitatea postului de a reprezentant, dar să asigurăm că uh, se exploatează mai bine decât până acum posibilitatea de a avea adjuncți care să joace un rol politic. Și nu cred că uh, soluția ministrului președinției uh, de șase luni ar fi unica și cea mai bună. Se pot găsi și alte soluții, de exemplu articolul 33 cu reprezentantul oficial sau membrii comisiei, în fine, mai, sunt mai multe soluții, cred eu. Apoi, cel de-al doilea mare capitol al structurii uh, serviciului de acțiune externă, Aici uh, sunt mai multe probleme, dar mi se pare aici, mi se pare aici că esențiale sunt două. Uh, acest tip de dualism administrativ care astăzi e reflectat în prezența unui secretar general și a unui uh, ofițer șef și altă problemă a caracterului separat al uh, structurilor de uh, politică de apărare și de securitate și de faptul că nu s-a rezolvat problema managementului de criză. Uh, un alt capitol major în legătură cu care noi trebuie să uh, avem și noi un cuvânt de spus. Bun, apoi comisia, uh, pentru subcomisia se, de fapt, uh, se ocupă de această chestiune. Noi, de, de asemenea, ne pronunțăm în ce privește instrumentele financiare. Deci, a sosit uh, vremea ca și pentru revizuirea pe 2013 a Serviciului de Acțiune Externe să uh, ne definim o poziție clară. Noi, Parlamentul European. Bun, acum uh, se mai pune și problema delegaților, delegaților de aici domnul Broc a fost uh, exhaustiv și eu sunt de acord cu afirmațiile sale, precum că e necesar să evităm un paradox și anume faptul că crearea acestui serviciu care avea scopul de a garanta unitatea uh, reprezentării Uniunii a produs, de fapt, o înmulțire a responsabilităților, a sediului, sediilor și așa mai departe. Nu se, nu se înțelege de ce în unele țări trebuie să fim prezenți în trei clădiri diferite dar, mă rog, chestiunea e până la urmă și de natură politică, și anume a rolului șefului de delegație pentru fiecare țară și raportul dintre acesta și staful delegaților care nu face parte din serviciul de acțiune externă. Apoi mai este și problema procedurilor administrative, de care ne-a vorbit domnul Broc. Ce, al treilea mare uh, punct uh, nevralgic, uh, personalul articolul 13 spune că e unul din obiectele fundamentale ale uh, exercițiului uh, transformării Serviciului de Acțiune Externă. Eu vreau să clarific un punct aici. Dacă e licit faptul că proiectul de, procesul de revizuire are ca obiect articolul 6 privitor la uh, personal și se poate traduce și într-o revizuire a deciziei E adevărat și faptul că acesta nu pot, aceasta nu se poate desfășura în detrimentul competențelor în materie de regulament referitor la personal și procedurile în acest sens. Deci e clar că aici colaborarea cu Comisia Jurii și fermitatea Parlamentului în a evita că există o suprapunere de competențe și o lipsă de temei juridic în modificarea Modificarea care poate să se întâmple doar prin uh, modificarea uh, statutului uh, personalului să fie foarte clară. Apoi domnul Brock s-a referit și la respectarea nu doar a echilibrului de gen și geografic, ci și al echilibrului instituțional. Faptul că acesta trebuie să apară la toate nivelurile, după cum s-a convenit la Madrid nu doar ca o sumă uh, rezultată în urma unei, adunări, dar sunt și chestiuni mai delicate, cum ar fi cea a inovării, de exemplu. Și de aceasta trebuie să ne ocupăm. Și apoi, responsabilitatea. Mai este și problema responsabilității. Punerea în aplicare a, raportului, a acordului de la Madrid. Noi, sigur că suntem convinși că Serviciul de Acțiune Externă și înaltul reprezentant sunt disponibili și deschiși, dar se mai pot face multe. De exemplu, articolul 218 să fie pus pe deplin în executare, la fel și punctul din declarația de la Madrid privitor la responsabilitate care privește implicarea Parlamentului și comisiilor sale competente înaintea ă, adoptării mandatelor pe politică de apărare și securitate. Și apoi, în ce privește debriefingul Consiliului de Afaceri Externe. Acestea sunt elementele fundamentale la care suntem atenți, desigur, și în legătură cu care uh, așteptăm acum contribuțiile colegilor. Mulțumesc! Gracias, eh, señor presidente. Gracias también al señor Gualteri. Mulțumesc. Mulțumesc și domnului Gualtieri pentru aceste reflexii care ne permit să avem această dezbatere atât de importantă. ce Parlamentul dorește să ducă la bun sfârșit hotărârile privind SAE. Eu cred că ar trebui să discutăm în mod cumpănit, să nu ne agităm, să nu exagerăm în niciun fel, nici în ceea ce privește părțile pozitive, nici cele negative. Nu putem spune că acest CIA e un adevărat miracol, însă ar trebui să ne întrebăm dacă sub forma creată și sub forma în care a început să funcționeze, acest CIA a contribuit la apariția unei imagini mai eficace și mai coerente a Uniunii Europene pe scena internațională. Am avut o serie de experiențe în acești ani. Am trecut prin criza din Georgia, am văzut ce s-a întâmplat cu primăvara arabă, cu Libia. Am asistat la intrarea Palestinei în UNESCO, am văzut dezbaterea de, din uh, adunarea generală ONU și, în ultimul rând, am asistat la conflictul din Mali. Deci eu nu voi trage concluzii în legătură cu această întrebare. Un aspect important, cred eu, e răspunderea politică impresia că Parlamentul European nu ar trebui să încerce doar să-și mențină prerogativele, ci ar trebui să încerce să-și aducă contribuția la îmbunătățirea eficacității acestui serviciu. Și vreau să reamintesc domnului Broc în legătură cu procedura de luare a deciziilor. Parlamentul știți că a militat foarte activ în, pe acest front. Avem niște revendicări politice clare care ar putea fi articulate prin existența unui consiliu politic. Secretar general ar putea sta acolo și unii reprezentanți special. și, de ce nu, reprezentanții Parlamentului European pentru a putea asigura informațiile Uh, pe care le cerea domnul Brock în intervenția sa. Secretarul general trebuie să conducă un centru de planificare strategică și principala funcție ar trebui să facă propuneri Consiliului Politic și să asigure unitatea și coerența acțiunilor din cadrul SEAE. Domnule președinte, eu nu fac speranțe de șarte în legătură cu articularea tuturor acestor elemente și organe, deoarece știm cu toții cum sunt luate deciziile la Consiliul, în cadrul Consiliului de Ministri al Uniunii Europene. În orice caz, principala mea îngrijorare este să nu se piardă dimensiunea comunitară a acțiunilor acestui serviciu. Eu nu sunt sigur dacă dimensiunea comunitară s-a impus. Mie mi se pare că mai degrabă dimensiunea interguvernamentală a avut câștig de cauză și trebuie să fim foarte atenți în această privință. Prerogativele bugetare ale Parlamentului trebuie menținute la nivel comunitar. Domnul Gualtieri întreba ce ar trebui să facem cu acele direcții generale care au o activitate tangențială? tangențială, mă scuzați, cu SAE, direcția de dezvoltare și cea de comerț. E important să ne dăm seama că toate competențele comunitare trebuie să rămână la comisie altceva e să coordoneze aceste activități. Poate că doamna Ashton ar putea să creeze un grup de lucru special pentru a se ocupa de asta. Și un alt lucru, etica funcționarilor instituțiilor europene, ai Comisiei și ai Consiliului. În ceea ce privește ă, aptitudinile lor, nu prea avem motive de bucurie, aș zice eu. Știți ce dezbatere avem în legătură cu descărcarea bugetară? Vedem că statele membre sunt supra-reprezentante în posturile cele mai înalte din ierarhie. Eu cred că ar trebui să oferim posibilități reale funcționarilor din instituțiile europene, pentru că aceștia să-și poată aduce cu adevărat o contribuție în ceea ce privește buna desfășurare a activităților SEAE. Și, domnule Gualtieri, eu cred că ar trebui și șeful, șefii de delegații să aibă clar anumite putere, anumite capacități, însă trebuie să respectăm și coordonarea și nu trebuie să ducem la pierderea competențelor comisiei. Atunci când domnul Broc a elaborat primul uh, raport în legătură cu unde ar trebui să-și aibă sediul SAE, Parlamentul, cu o majoritate foarte mare, a spus că în clădirile comisiei. Din păcate, nu așa s-a întâmplat, ci iată că asistăm la un fenomen care se opune prevederilor din tratat. Deci de aceea, asta mă îngrijorează pe mine cel mai mult. Gândindu-mă la dezbaterea pe care o vom avea în legătură cu CIA. Eu cred că trebuie menținute competențele pe care le avea Uniunea Europeană în domeniul comunitar. Ce s-a întâmplat? Uitați-vă, o naționalizare a axului acestui proiect. Deci totul acum a căpătat o, fațe, o fațetă interguvernamentală. Pentru că ceva n-am fi avut nevoie de tratat. Deci, dragi colegi, am vrut să vă spun ce cred eu în legătură cu funcționarea acestui serviciu. Bineînțeles, nu toate lucrurile stau prost. E clar că la masa Consiliului trebuie abordate probleme foarte importante, însă noi, ca cetățenii, trebuie să arătăm, să ne arătăm clar angajamentele și trebuie să apărăm clar prevederile din tratat. Uniunea Europeană trebuie să aibă o politică externă mai vizibilă uh, și mai coerentă. Vă mulțumesc! Mm. Voorzitter, ik zal. Uh... minuut. Mulțumesc. Poate că ar trebui să vă puneți uh, căștile pentru a mă putea înțelege. În primul rând vreau să le mulțumesc colegilor Brock și Gualtieri. Felicit pentru pregătirea acestui document de lucru care a fost redactat și le mulțumesc și pentru tot ceea ce au spus. Așa cum vă puteți aștepta, în etapa actuală există mai multe semne de întrebare decât răspunsuri. Aș vrea să preiau ce spunea domnul Brock. Dacă ne uităm la complexitatea acestei situații, e practic miraculos să vedem că această, acest serviciu european de acțiune externă poate deja să funcționeze. Nimeni nu se aștepta. Și buna funcționare a început, deși asta nu e suficient. În ultimele săptămâni am fost foarte surprinși de lipsa inițială a acțiunilor uh, Uniunii Europene, mai ales în Mali. Ar trebui să ne gândim uh, foarte amănunțit din ce cauză s-a întâmplat asta. Nu, eu nu cred că e doar vina SEAE și a doamnei Ashton. Nu, eu cred că lucrurile sunt mult mai complicate. Deja, rapiditatea cu care s-au desfășurat evenimentele ne-a făcut să vedem că astfel de inițiativă devine dureroasă la un moment dat. Eficacitatea SAE și vizibilitatea SAE au fost compromise. Ar fi bine ca noi să vedem în detaliu cum anume putem îmbunătăți funcționarea nenumăratelor noastre delegații. Domnul Brock vorbea despre accountability și despre nevoia ca și micile cheltuieli să fie autorizate de șeful de delegație. Spunea că noi, Parlamentul, împreună cu Cocobu, ar trebui să ne dăm seama că nu avem cum să cerem uh, o luare rapidă de decizii cu un nivel atât de detaliat a controlului uh, cheltuielor. E absurd să cerem așa ceva, deci e imposibil să putem controla totul uh, eficient și rapid. Dacă vrem să îmbunătățim lucrurile, ar trebui să acceptăm o marjă de eroare inerentă. Nu ne dăm suficient de mult seama că lucrurile stau așa. Deci noi vrem uh, și răspundere și eficacitate 100%, însă e greu să le ai pe amândouă concomitent. Un ultim comentariu. Domnul Brock ne-a sugerat ca împreună cu Consiliul și cu doamna Ashton, cu Comisia, să ne gândim la modul în care uh, este percepută evaluarea SAE de către un alt reprezentant. Eu cred că ar fi interesant să mai uh, implicăm și alți actori S-ar fi interesant măcar să avem un schimb de opinii inițial cu doamna Ashton, să vedem care este experiența concretă pe care a avut-o doamna ei. Aș avea eu și alte observații, însă nu cred că și-au uh, rostul astăzi. În orice caz, vă mulțumesc pentru inițierea acestei dezbateri în legătură cu această evaluare aprofundată a SAE. Uh, sper să avem idei bune legătură cu îmbunătățirea funcționării acestui serviciu. Cred că această discuție cu Ashton este o propunere bună. Doamna Gomes are cuvântul. Uh, Domnule președinte, vă mulțumesc. Îi mulțumesc și domnului uh, Gualtieri pentru trecerea revistă și salut și comentariile făcute de colegi. Într-adevăr, doamne Ashton ni se datorează crearea acestui serviciu și respectarea acordului pe care l-a făcut cu noi. Deci chiar putem vedea progrese. Nu e o sarcină mică. E clar că există probleme clare. Deserves absolutely that credit. As to what uh, in political terms does this have... Aș vrea să știu care au fost consecințele politice. Acestea încă nu se văd clar. De multe ori și eu tot m-am gândit că avem mare noroc că a fost ales uh, Obama, deși avem încă divergențe. comes from the other side of the Atlantic, including in the way it interacts with Vă voi da trei domenii, printre nenumăratele domenii în care îmi dau seama că impactul Statelor Unite ale Americii are mult de a face cu reacția noastră sau cu lipsa noastră de reacție. În primul rând, procesul din Orientul Mijlociu. Acolo noi chiar nu influențăm deloc lucrurile, deși există un consens clar și în ceea ce o privește pe doamna Ashton, clar este îngrijorată și înțelege cât de crucial este acel conflict pentru toate celelalte provocări. În cazul primăverii arabe, de asemenea, am strălucit prin absență și o altă chestiune simplă ar trebui să facem toate eforturile pentru ca politica externă să devină comunitară, însă asta nu se poate întâmpla decât prin reformarea Consiliului de Securitate ONU și aici iarăși strălucim prin absența noastră. Da, țările membre care sunt uh, acolo permanente, clar nu vor să se schimbe lucrurile, însă asta nu înseamnă că se aie și doamnește nu ar trebui să aibă acest obiectiv de reformarea Consiliului de Securitate ONU. Și asta nici măcar nu figurează deloc pe agenda lor. Și o chestiune crucială. Domnul Brock vorbea despre cât de important e să vedem ce rol poate juca doamna Ashton în ceea ce vrește coordonarea diferitelor servicii de la comisii care au un impact direct asupra acțiunilor noastre externe. Mhm. Și dacă dau seama, dacă voi vedea că există eforturi în această direcție, în ceea ce privește the enlargement policy, I don't... politica umanitară, deci eu nu văd eforturi asemănătoare în ceea ce privește domeniul energiei comercial și comercial. Eu cred că criza financiară obvious. It's also more than the consular service, diplomatic representation where uh, in many... Ar trebui să determinăm statele membre să aibă reprezentații comune ale Uniunii Europene. Și un alt domeniu în care vreau rezultate e domeniul punerii la oaltă și a împărtășirii capacităților militare, militare și civile. E un domeniu în care nu văd suficiente rezultate. Și e ceva atât de vital încât de asta depinde credibilitatea politicii noastre externe. ceea ce privește informarea Parlamentului, într-adevăr se fac progrese, însă ar trebui să fie implicat Parlamentul și în momentul uh, premergător, adică atunci când se iau deciziile. Stimate colegi, stimați colegi, mai avem 5 înscrieri la cuvânt. Gualterii trebuie să plece la 12 și până atunci mai avem și un alt punct de pe ordinea de zi pentru că nu este ultima noastră discuție pe această temă, haideți să încercăm să fim ceva mai subținți în prezentarea poziției proprii. Da. Doamna Brandner, nu trebuie să argumentați toate elementele suficiente da, dacă e suficient dacă le amintiți. Suntem în faza de culegere a informațiilor. Și dacă îmi promiteți că vă țineți de timpul alocat, atunci, uh, atunci vă dau cuvântul domnule președinte, ori, ori dăm cuvântul tuturor pentru un anumit uh, timp, uh, ori uh, facem altfel, dar nu, nu cred că este acceptabil să dați cuvântul timp de două minute începând cu verzii. Bun, președintele, noi avem o situație aici. Deci eh, trebuie să decidem dacă dăm jos de pe ordinea de zi sau nu următorul punct de pe ordinea de zi. Și pentru că nu este ultima dezbatere pe această temă, vă rog să vă țineți de această chestiune, pentru că nu putem să chemăm niște oameni și după aia să-i trimitem la plimbare. Deci, vă rog, încercați să vă încadrați în cele două minute. Aveți cuvântul. Um, so first of all, I, I would like to thank you the issue paper, and I think that we have coraportor. Aș dori în primul să mulțumesc coraportorilor și cred că recomandările noastre merg pe calea cea bună, a fost făcute de vreme și noi uh, putem avea o atitudine mai deschisă astfel. Unul din mesajele cheie de astăzi ar fi ca noi trebuie și Serviciul de Acțiune Externă să ia această revizuire în mod serios și să fie și să aibă o acțiune și o atitudine autocritică nu trebuie să fie văzut acest, uh, această revizuire ca o slăbiciune, ci o posibilitate, o ocazie de a îmbunătăți lucrurile. Dați-vă să încep cu câteva puncte în legătură cu abordarea uh, generală, globală. În documentul de la Madrid noi vorbeam despre o structură corespunzătoare de care încă nu dispunem, încă nu există. Însă avem toate aceste uh, politici de securitate și apărare, dar nu sunt integrate într-un, uh, într-o planificare globală și la asta s-au referit și colegii mei. Noi am creat structuri uh, suplimentare, tot felul de echipe care sunt, au din ce în ce mai mult personal, dar nu vedem cum pot fi integrate cu restul. Deci cred că uh, Trebuie să revizuim toate aceste lucruri și să vedem cum aceste structuri pot fi integrate ca să avem o abordare globală în situații de conflict sau de criză. Și consider că avem nevoie de un management al instrumentelor financiare externe mai eficient uh, și să nu fie divizate competențele și poate ar trebui să se integreze pe deplin serviciul de, eh, serviciul eh, de politică externă al Comisiei în serviciul de acțiune externă, când e vorba de cooperarea între domeniul extern și de dezvoltare. Eh, e vorba de competența lui PIBAX și de, Ashton, și de a doamnei Ashton, dar până la urmă totdeauna semnează doar PIBAX și Ashton nu face nimic. Uh, deci cred că trebuie să vedem uh, cum ar putea să se schimbe lucrurile și aici. Trebuie să regândim și structurile care au fost uh, înființate în serviciul domnului Mioțu. Și încă câteva observații în legătură cu chestiunea adjuncților la care s-au referit unii aici. Cred că trebuie să insistăm uh, pe caracterul uh, politic al acestora. Doamna Aștea nu poate fi uh, peste tot în același timp. Un, o singură persoană nu poate să întreprindă atâtea sarcini și e imposibil și trebuie să ne dăm seama de acest lucru. Apoi, uh, Cred că e vorba de o revizuire a poziției anterioare a Parlamentului. Avem nevoie de un secretar general real care să aibă o responsabilitate globală și ar trebui să revizuim și ceea ce face Consiliul de Administrație și uh, ofițerul șef operațional nu trebuie să se mai implice în politică. Uh, și să reducem numărul de, nive- de niveluri de management, pentru că întotdeauna sunt critici uh, a modului, ale modului cum se utilizează banii și a faptului că uh, procesul de luare de decizii uh, ia prea mult timp. După cum s-a menționat aici, da, aproape am încheiat. Da, vă rog. Spuneam că Eh, se pune și problema delegațiilor. Mm, e vorba de faptul că mai degrabă se deplasează diplomații statelor membre și atunci se creează un dezavantaj față de personalul comunitar care va fi redus. Și apoi trebuie să mm, tragem lecțiile din a folosi mai bine capacitatea noastră, să vedem ce a funcționat bine și ce n-a funcționat. Apoi eh, echilibru de gen. Doamna Ashton a, pro- a promis un plan uh, ca să fie mai multe femei angajate în servicii. Eu încă n-am văzut un astfel de plan și aș fi foarte interesată să-l văd. Cred că, de asemenea, trebuie să uh, dea dovadă și statele membre de mai multă voință politică, cum spunea doamna Neitz. Nu e vorba doar de structuri, ci și de voință politică statele membre trebuie să fie mai ambițioase mm, în legătură cu acest serviciu de acțiune externă. Mulțumesc pentru atenție și aștept discuția cu doamna Ashton, Consiliul și, sigur, și între noi. Mulțumesc! Sigur că este nevoie de o disciplină militară Uh, și aceeași disciplină militară o sperăm că o va afișa și colegul nostru Jean. Mulțumesc, vă încercați să fiu succint în legătură de, cu cele spuse doamna Brandner, cu structurile de reacție la criză. Aici suntem cei mai vizibili și cred că noi nu avem o problemă structurală, poate avem prea multe structuri, dar nu trebuie nici să credem că dacă punem împreună structurile de reacție la criză, dacă le uh, grupăm într-o mare structură, asta ar fi o soluție. Ba, eu cred că ar fi un risc de diluare a unor instrumente specifice, mai ales cele militare, uh, și fără a aduce prea multă eficacitate. Cred că problema nu este uh, aici, ci în modul în care se coordonează aceste structuri. Sunt de acord Mm, cu cele spuse de doamna Brander în legătură cu structurile domnului Mioțo, nu știu care e poziția lor, însă, pozi- însă structurile de securitate și apărare existau deja, sunt utile și își fac treaba bine în general. Problema este lanțul, de ierarhia de responsabilitate de comandă, pentru că Până la urmă, șefa supremă e alta reprezentantă și lucrurile nu funcționează. Deci trebuie să găsim o, o, un mod de a funcționa ierarhiei foarte clare. Deci e una, să fie un adjunct, să fie un responsabil special, nu știu, dar la reacția la criză, faptul că totul se leagă de responsabilitatea în alte reprezentante care are prea multe de făcut, face ca lucrurile să nu funcționeze. Un secretar general adjunct, din punct de vedere ierarhic și politic, nu ajunge. Deci avem o problemă de organizare. Și în ce privește disponibilitatea doamnei Ashton, există această problemă în legătură cu securitate, securitatea și apărarea. Că ea este uh, însărcinată cu asta. Săptămâna trecută la Dublin uh, exista, s-a mm, desfășurat o întâlnire informală de apărare. Nu e uh, complicat de, a, de organizat așa ceva, dar doamna aștia nu participă niciodată la aceste întâmplări, uh, întâlniri, mă scuzați. Și se vorbea acolo de Mali, de, de lucruri de actualitate, doamna aștia probabil că avea ceva mai bun de făcut. Nu, știu că a, a, a participat la Consiliul de Securitate de la ONU, dar totuși e frustrant că nu e un capăt de țară să participe o jumătate de zi la o astfel de, reu- de reuniune. Uh, o dată pe lună, nu mai des. Sunt uh, întâlniri prevăzute cu măcar șase luni înainte. Deci uh, este foarte păcat că dumneavoastră nu poate participa în persoană, ci își trimite un adjunct. Sunt întâlniri pe ordinea de zi a Consiliului pe 2013. Deci avem o problemă de organizare, de centralizare excesivă, uh, Ă, iată, aceeași persoană joacă trei roluri diferite și vicepreședintele comisiei, mai ales în chestiunile de cheltuiel privitoare la lansarea unor misiuni și mai ales de misiuni civile, pentru că noi avem aceste misiuni care de ani și ani de zile ă, ă, suferă de faptul că Comisia nu furnizează fondurile necesare pentru o logistică de bază. Misiunea în Cornul misiunea în Niger, Eh, sunt toate, au 5-6 luni de întârziere, eh, nu avem mijloacele de a mobiliza și debloca banii și logistica generală. Asta e o problemă a comisiei care durează de pe, din perioada Solana și nu s-a reușit o eficientizare a lucrurilor de atunci și până acum. Mulțumesc! Herr Tenok. Domnul Tenok. Mulțumesc, domnule președinte. Bun, e clar că există un dezechilibru, vedem asta după câțiva ani de funcționare, deși au fost și succese relative în unele zone, dar multe lucruri au rămas nerezolvate. E clar că statele membre sunt ambivalente în rolul acestui serviciu de acțiune externă și îl utilizează într-un mod ad hoc, ca un fel de serviciu de rezervă pe lângă relațiile bilaterale. Iată ce s-a făcut în Mali. Uh, domnul președinte Hollande și domnul prim-ministru uh, Cameron au, au acționat și Serviciul de Acțiune Externă n-a fost implicat încă de la început. Mm, am mai spus că în altul reprezentant uh, are prea mult de făcut și nu prea își prioritizează bine acțiunea. Și e clar că nu petrece destul timp nici la Comisie și nici la Parlament. Dar, mă rog, are alte angajamente internaționale pe drepturile omului, de exemplu. Grupul meu uh, respinge ideea unor înalți reprezentanți adjuncți, pentru că ne credem că um, niște de externe ai președinției rotative trebuie să aibă un rol mai important, să fie mai implicați și ei pot interacționa cu Parlamentul. Astfel că e bine uh, să funcționeze așa lucrurile și noi atunci putem ști mai multe. Deci să nu avem un, uh, niște adjuncți uh, ai în altul reprezentant. Sigur, rolul secretarului general trebuie consolidat, uh, e de lăudat ceea ce a făcut până acum, e un fel de eminență cenușie și nu prea mă convine structura Consiliului de Administrație de acolo, nu știm exact cine sunt acești oameni, ce fac ei, e un fel de structură ca cea de la Goldman Sachs nu este, este, un, nu este un lucru prea serios și trebuie să reorganizăm uh, uh, lucrurile acolo. Și trebuie să avem și o persoană vizibilă care să fie legătura uh, lor cu Parlamentul European. Um, recent am planificat o deplasare în legătură cu raportul meu pe Sahel și a fost foarte greu să știu cine anume de acolo îmi putea facilita vizita în regiune. Până la urmă, a trebuit să mă bazez pe contactele mele uh, de la comisie, dar e ciudat, pentru că n-am avut niciun fel de legătură directă cu Serviciul de Acțiune Externă. Deci cred că trebuie să punem accentul pe valoarea adăugată. Delegațiile încă mm, nu sunt prezente în Panama, de exemplu, Barbados. Sunt legături istorice care trebuie reluate și de asemenea să fie un rol consolidat uh, al uh, delegațiilor și uh, care să fie bază și pentru ambasadori bilateral non-rezidenți. Dar asta să fie un, acesta să fie un element de care să se țină cont și atunci când se fac reduceri bugetare. Arvoisa puhe, puheenjohtaja, ihan lyhyesti Minusta pitäisi ajatella tätä, eli sitä, että ovatko jäsen... Doamna Consari, cred că lucrurile trebuie văzute în ansamblu. Întreb dacă statele membre sunt într-adevăr interesate de dezvoltarea serviciului de acțiune externă. Pentru moment s-ar părea că lucrurile nu stau așa. Mai apoi, toate statele, cu excepția Germaniei, sunt înclinate să-și reducă bugetele pentru afaceri externe. Însă nu trebuie să uităm că noi avem un serviciu de acțiune externă de care trebuie, pe care trebuie să-l exploatăm. Eu spune că situația e chiar dramatică în Europa, pentru că ne-a lovit foarte dur criza economică și apoi prestigiul nostru pe scena internațională scade pe zi ce trece. Dacă în plus se reduc resursele naționale și dacă nu înlocuim ceea ce dispare, uh, prin uh, acest serviciu de acțiune externă, atunci nu știu ce o să mai facem. Așadar, trebuie să ne punem serios întrebarea dacă statele membre sunt sau nu interesate de acest serviciu, dacă într-adevăr doresc să-și trimită funcționarii în cadrul acestui serviciu, pentru că după cum uh, v-am spus, cu excepția Germaniei, văd că toate statele membre și-au redus bugetul și capacitățile diplomatice, uh, tot ceea ce ține de afacerile externe din, din punct de vedere bun, în general și în vederea prestigiului Uniunii Europene, trebuie să ne punem întrebarea ce dorim de fapt cu acest serviciu. Raportarea noastră pentru buget are acum cuvântul doamna Neinski. Mulțumesc avizul meu pentru bugete se bazează pe uh, raportul anual al Curții de Conturi pentru anul financiar 2011 pentru activitatea Serviciului de Acțiune Externe. Practic, uh, nu a existat erori materiale în acțiunea acestui serviciu și controlul a fost eficient. Au fost puține erori și slăbiciuni în cazul examinat de curte și aș spune că aceste defecte sau slăbiciuni poate au o natură tranzițională, pentru că serviciul a fost înființat acum nu mult timp. Aș dori să recomand ca serviciul să utilizeze mai bine ceea ce s-a făcut până acum uh, în legătură cu regulamentul financiar, să utilizeze cele mai bune practici în uh, cheltuieli administrative. Foarte important, uh, mai ales pentru că o sumă importantă uh, se cheltuiește, din aceste sume administrative, se cheltuiește în afara granițelor noastre. Noi, ca administratori ai banilor publici, trebuie să facem tot ce putem ca să uh, protejăm interesele noastre financiare. Noi ne-am exprimat încă de la început uh, îngrijorarea în legătură cu reprezentarea geografică echitabilă a națiunilor, a tuturor statelor membre, la toate nivelurile de poziție. Mulțumesc! Mulțumesc pentru contribuțiile noastre, mulțumesc și secretariatului care a luat notițe aici, uh, alături de mine. Uh, Așadar, vom analiza propunerile pe care le-ați uh, făcut uh, și în baza acelora și a, a discuției noastre uh, anterioare vă vom prezenta un nou document consolidat. Vom încerca de asemenea să ajungem la un dialog cu instituțiile interesate încă într-o fază Uh, incipiente, astfel încât să consolidăm și să uh, mai, mai bine uh, acțiunea noastră externă comunitară. Roberto. Ungere, mi sembra că... Nu mai am multe de spus. Cred că ceea ce am ascultat aici îmi permite să spun că practic toată lumea a subliniat anumite puncte care apar și în uh, documentul nostru ca fiind puncte nevralgice. Acum, din punct de vedere politic, punctul cel mai important și semnificativ mi se pare a fi cel uh, practic ontologic și de fond, și anume raportul între Serviciul de Acțiune Externă și Comisie. Deci, mm, domnul Salafranca s-a referit la aspecte foarte importante și nu e o întâmplare că ele au fost în centrul primei noastre discuții din 2010. Aici problema este următoarea, cred eu. Eforturile noastre de la Madrid au fost în sensul de a garanta existența unui serviciu mai extins decât și-o dorea Comisia, însă mai apropiat de Comisie decât și-au dorit-o statele membre. Cred că acesta este un compromis inevitabil. Sigur că Parlamentul și-ar fi dorit un serviciu un cadru Comisiei, dar, uh, mă rog, asta ar fi însemnat ca serviciul să nu aibă, să nu se ocupe de toată dimensiunea uh, politicii de securitate și apărare. Deci quadratura cercului e cum să avem și un serviciu extins, cu prerogative extinse și în același timp să evităm și riscul unei uh, derive interguvernamentale deci uh, să-l ancorăm uh, la comisie și cu metoda comunitară. Asta e codatura cercului și n-am reușit să o rezolvăm. Și știu că rămân aceste probleme, sunt conștient de asta, dar cred că nu sunt nici uh, eficient, nici de dorit să uh, ne gândim noi acum să reluăm o bătălie, că să ne întoarcem la secțiunea a treilea a bugetului, dar nici să reducem competențele serviciului. Noi în acest perimetru trebuie să ne mișcăm cu obiectivul ca dimensiunile funcții, funcțiunilor serviciului să nu fie în detrimentul Uh, caracterului central al metodei comunitare. Și ceea ce spuneam la început despre rolul înaltului reprezentant și, într-adevăr, vicepreședinte al Comisiei, care să aibă și o funcție de coordonare, nu trebuie să fie percepută ca fiind o preluare uh, a rolului Comisiei din partea statelor membre, ci, din contră, ca un mod de a asigura o comunitarizare. Uh, Cred că acesta e punctul în legătură cu care noi trebuie încă să facem un raționament, dar e clar, chestiunea politică esențială are mai multe aspecte. Bun, în ce privește politica de securitate și apărare, eu cred că domnul Danjean are dreptate, aici nu e vorba de a unifica nimic, dar e la fel de adevărat că această coordonare mai puternică trebuie să ducă și la o raționalizare uh, acestei structuri sigur, să păstrăm caracterul specific al structurilor militare de apărare, dar e clar că trebuie să avem un mecanism mai rațional cu rolul de planificare strategică pentru uh, politica uh, de securitate și apărare și apoi în ce privește dimensiunea operativă să facem o distinție între structurile militare și civile deci să se distingă foarte bine funcțiile, dar să fie și interactive. Deci să nu se separe uh, funcțiile, ci să existe o uh, coordonare cu birourile geografice. Aici e clar că structura de gestionare a crizei a uh, domnului Mioțo încă e neclară în ce privește poziționarea sa, dar în același timp efortul făcut de a construi un sediu, după cum și ceruse Parlamentul, un sediu, un loc de coordonare a gestiunii de criză care să depășească structurile specific uh, PESC, e o inovație importantă pe care noi trebuie să o susținem și să o încurajăm. Mulțumesc! Bine, allora... Bun. Deci, uh, cu cuvintele domnului Gualtieri am încheiat acest punct și trecem la următorul. Che a porte chiuse, quindi chiedo a... Sunt reuniune cu ușile închise, așadar cer, uh, rog pe cei care nu sunt autorizați să participe să uh, părăsească sala.